So, dear colleagues, welcome. Dragi colegi, bun venit la ședința uh, Comisiei Econ în cadrul săptămânii interparlamentare. Urez bun venit tuturor reprezentanților parlamentelor naționale. V-aș reaminti că în anii din urmă Comisia Econ a fost cât se poate de activă pentru a se asigura că reformele ce țin de guvernanța economică în UE sunt însoțite de tot mai multă responsabilitate și responsabilizare democratică. Răspunzând astfel solicitărilor Parlamentului European și Parlamentelor Naționale. Vă salut așadar și sper să contribuim împreună la succesul acestei cooperări interparlamentare și pentru a spori rolul parlamentelor în ce privește guvernanța economică europeană. Așa cum știți, această întâlnire noastră se împarte în două sesiuni. Prima se referă la monitorizarea BEPS și cea de-a doua se referă la situația Uniunii Bancare. Îl salut pe domnul Tur Helsinger din uh, partea Senatului Țărilor de Jos, care va cobrezita um, alături de mine această primă sesiune. Și domnul Martin Van Royhem, de asemenea, din partea Comisiei pentru Finanțe a Senatului Țărilor de Jos, care va Uh, coprezida cea de-a doua sesiune a ședinței noastre de astăzi. Doresc să vă informez că, dat fiind numărul mare de participanți, va fi probabil imposibil ca toată lumea să ia cuvântul și vom acorda prioritate așa încât cât mai multe parlamente care doresc să participe la discuție să poată totuși lua cuvântul. Parlamentul care ia cuvântul va primi timp de intervenție 2,5 minute și, sigur, putem eventual adapta uh, această măsură în funcție de evoluția dezbaterii. Trebuie să vă informez că în sală dispuneți de formulare pe care le puteți completa atunci când doriți să luați cuvântul vom utiliza această formulă cu oarecare flexibilitate, însă, firește, ne putem adapta în funcție de felul în care evoluează dezbaterea și începem de îndată prima sesiune, monitorizare a BEPS, adică erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor. Vă reamintiți, poate, e cea de-a treia ocazie cu care uh, abordăm tema fiscalității cu doi ani am vorbit despre sistemul TVA, iar anul trecut am vorbit despre o abordare comună pentru evitarea planificării fiscale agresive și altor forme de evitare a obligațiilor fiscale. În special, cum vă amintiți, urmare a cazului LuxLeaks. Între timp, OCD și-a finalizat raportul și a propus niște recomandări în ce privește BEPS și doar cu câteva zile în urmă și Comisia a prezentat propriul pachet care include directiva BEPS și schimbul automat de informații în ce privește comerile multinaționale între autoritățile fiscale naționale. Iată de unde dezbaterea noastră de astăzi, într-un moment cât se poate de oportun. Ca legislatori, parlamentele naționale au uh, un rol cheie în implementarea directivei BEPS, transpunerei în legislația națională. Parlamentul European, la rândul său, lucrează pe această temă. Îl salut pe Alain Lamassur, care prezidează Comisia Specială Tax 2 și uh, stimulează, ca să spun așa, activitatea noastră în domeniul fiscal. Așa cum probabil știți, avem această comisie specială dedicată temelor de fiscalitate, alături, firește, de uh, munca legislativă ordinară a Comisiei ECON. Suntem norocoși să le avem astăzi printre noi pe domnul Valer Mutarlie, director la DG Taxud a Comisiei Europene, și doamna Karel Malcolm, consilier, Centrul de Politică și Administrație Fiscală a OCDE și începem cu acești doi invitați. Înainte de a da cuvântul uh, invitaților, poate și colegul meu dorește să spună câteva cuvinte înainte să chiar începem. Vă mulțumesc. Eu aș încerca să o dau cuvântul uh, unui număr maxim de uh, deputați Mulțumesc președintelui pentru cuvintele de introducere. Aștept cu mare interes dezbaterea noastră în numele uh, președinței neerlandeze a Consiliului European. Mă bucur să ne aflăm aici și să fi putut organiza împreună cu Parlamentul European această uh, reuniune și vă redau de îndată președinția. Mulțumesc! Mai întâi va lua cuvântul doamna Carolyn Malcolm, în Centrul de Politică și Administrație Fiscală, OCDE, 10 minute, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această reuniune de astăzi. Este un moment oportun pentru a discuta punerea în aplicare a BEPS. În octombrie, am adoptat pachetul, cu, pachetul G20 uh, referitor la măsurile legate de BEPS și acum a venit momentul ca țările uh, să se concentreze pe punerea în aplicare a acestui pachet. Înainte să mă refer la acest pachet în sine, cred că merită să ne gândim la motivele pentru care proiectul uh, BEPS a fost atât de important pentru progresarea în legătură, în legătură cu deciziile fiscale și uh, actualizarea acestor decizii fiscale, aducerea lor în secolul 21, deci să ne asigurăm că într-o economie modernă din secolul 21 avem o creare de valoare și că această creare de valoare este alineată uh, taxării. De ce proiectul BEPS este atât de important? Ne-am dorit ca statele G20 și OCDE să fie pe picior de egalitate când discută aspectele fiscale. Până în momentul respectiv, OCD a avut un rol de lider, însă realitatea economiei moderne este că trebuie să avem o perspectivă mult mai uh, globală a deciziilor fiscale pentru ca acestea să fie eficace, pentru că vedem că nu există o potrivire între rolurile asumate de diferite state și, în plus, regulile internaționale trebuie să fie actualizate pentru a ține seama de realitățile economiei moderne. Este pentru prima dată când OCDE a funcționat în acest uh, mod și uh, a ajuns la un consens pe marginea a 15 acțiuni uh, la care participă 44 de state. În același timp, Proiectul BEPS, pachetul BEPS este un important pas înainte pentru că criticile exprimate deseori la adresa acestui proiect în ultimii doi ani și jumătate s-au referit la cât de complicat este acest uh, pachet și că ar trebui să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Însă nu trebuie să uităm că rezultatele acestui pachet sunt uh, următoarele. Nu putem accepta un status quo. Alternativa la proiectul BEPS este faptul ca fiecare stat să recurgă la propriile măsuri pentru a face față uh, problemelor care deveniseră de o importanță foarte mare din punct de vedere politic în, în momentul în care a demarat acest proiect. Proiect care ne permite să răspundem lacunelor în sistemul fiscal care permiteau evaziunea fiscală într-un mod coerent și global. Un alt aspect interesant al acestui uh, proiect a fost uh, caracterul uh, său de consultare. Au participat nu doar cele 44 de state care s-au implicat în redactarea regulilor. Ne-am consultat cu mai mult de 120 de jurisdicții um, în cadrul la mai, mai, unui număr mai mare de 10 consultări regionale. Alte 13 state s-au implicat direct în creionarea măsurilor uh, concrete, deci acest proiect a fost important și în contextul extinderii uh, dezbaterii în exteriorul OCDE. Ne-am consultat și cu mediul de afaceri, cu reprezentanții societăților civile și cred că aceste eforturi a, uh, au fost foarte utile, mai ales în această etapă de punere în aplicare, pentru că am încercat să găsim echilibrul potrivit între conformitate și povara reprezentată de conformitate și eficacitate. Și o ultima remarcă legată de acest pachet se referă la cât de cuprinzător este acest pachet. Sunt acoperite puncte de care OCDE s-a ocupat și înainte, tratate fiscale, transferul uh, profiturilor și așa mai departe, dar sunt acoperite și pachete de care s-a ocupat uh, și Uniunea Europeană uh, din punctul de vedere al măsurilor uh, interne, costurile deductibile sunt noi elemente pentru OCDE și reprezintă un pas înainte din punctul nostru de vedere. Chiar dacă statele își păstrează suveranitatea când vine vorba de politica fiscală, sistemele naționale fiscale nu pot fi eficace dacă ignoră realitatea din exterior. Am investit un volum mare de muncă și mulți membri au contribuit la, la, noul, la noul uh, proiect și Uniunea Europeană prin comitetul care se ocupă de afacerile fiscale și cred că în acest moment cu pachetul deja finalizat, uh, provocarea cea mai mare o reprezintă punerea sa în aplicare. Cred că o modalitate utilă de a analiza acest pachet și cele 15 măsuri este de a le defalca în gru- uh, grupări, grupuri de măsuri, ceea ce uh, va fi util și legiuitorilor pentru a-și defini prioritățile, pentru a-și defini viteza cu care uh, implementarea urmează să devină realitate. Ce conține acest pachet? În primul rând, standarde minime. Patru standarde minime au fost convenite în domenii uh, pe marginea cărora, dacă statele nu vor lucra împreună, uh, se va ajunge la un efect negativ care va afecta state terțe. Despre ce este vorba? Raportare pe fiecare țară în parte. Uh, practici fiscale dăunătoare. Aici este vorba de un schimb de de schimbarea a deciziilor fiscale și de regimuri uh, fiscale preferențiale. Căutarea formului uh, cel mai uh, favorizabil și rezolvarea disputelor cât mai rapid, pentru că BEPS se concentrează asupra necesității de a pune capătul regimului dublei neimpuneri fiscale și din acest punct de vedere, măsura cu numărul 14 este una deosebit de importantă. Apoi am actualizat standardele existente um, cu orientări generale, ne-am ocupat și de acorduri fiscale, din, dincolo de căutarea uh, celor mai favorabile uh, acorduri fiscale. Apoi am convenit un set de abordări comune, care reprezintă domenii de activități în care statele nu sunt obligate să recurgă la măsuri. Dar dacă iau aceste măsuri, atunci acestea ar trebui să fie alineate măsurilor din uh, pachetul convenit. Uh, de exemplu, este vorba de deducerea uh, ratelor, trata, tratamentul neuniform al elementelor uh, hibride. Și acestea sunt noi domenii în care OECD a devenit activ Um, publicarea um, aranjamentelor agresive fiscale, tocmai pentru a înțelege ce se întâmplă în statele, în statele participante în acest moment și pentru a pregăti activitățile viitoare. Știți că ne-am ocupat foarte mult de activitățile de taxare în, în economia digitală. Aceste, aceste eforturi vor fi uh, continuate și vom lucra de asemenea și la instrumentele uh, multilaterale. Deci vă aduc aminte, patru domenii, standardele minima, patru standarde minima, care vor avea un rol foarte important în următoarea etapă a proiectului BEPS. Trebuie să vedem cum sunt puse în, cum, cum sunt puse în aplicare aceste măsuri de statele membre și să oferim acestor asistența necesară. Actualizarea standardelor existente, apoi abordările comune și uh, Uh, cele mai bune practici. Deci, care este situația actuală? Mm, noi ne dorim să oferim tot sprijinul necesar statelor în punerea în aplicare acestor măsuri, să lucrăm la instrumente practice în acest sens, instrumente care să poată funcționa și pentru țările cele mai puțin dezvoltate, Uh, unde punerea în aplicare a regulilor, a normelor s-ar putea să fie adaptată pentru a ține seama de restricțiile practice, să monitorizăm punerea în aplicare a celor patru standarde minime de către statele membre și să continuăm uh, câteva activități tehnice de monitorizare, de follow-up. Acest cadru inclusiv își dorește extinderea proiectului BEPS dincolo de cele 44 de state membre deja participante, să încercăm să convingem și alte state membre să-și asume principiile acestui uh, proiect și doar printr printr-un acest, prin acest cadru cuprinzător vom putea să transformăm în realitate această viziune um, va exista o egalitate între cele 44 de state membre și altele care doresc să participe la acest proiect. Vom avea un proces de monitorizare, vom uh, susține construirea capacității statelor care doresc să participe la acest proiect. Deci, din punctul de vedere al uh, etapei de implementare, acesta este cadrul uh, în care OCDE își va desfășura activitatea împreună cu statele G20 și uh, vom fi deschiși și față de alte state care doresc să participe la următoarele etape ale acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum uh, cuvântul domnului Valerii Mutalie de la Comisia Europeană. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor parlamentari. Mă bucur foarte mult uh, să fiu aici pentru al doilea an consecutiv, să particip la această după amiază de discuții legate de chestiuni de optimizare fiscală. Sunt Valerii Montalier, director care se ocupă de fiscalitatea directă la Comisia Europeană. O să încerc să nu fiu prea repetitiv față de ce tocmai v-a prezentat Carolin, pentru că e un risc de a fi repetitiv, pentru că agenda noastră la Uniunea Europeană e o agendă de punere în aplicare. Ne bazăm pe rezultatul discuțiilor care au avut loc pe plan global și încercăm să coordonăm aplicarea lor pe piața internă pentru că aceasta să se facă într-o manieră cât mai coerentă pentru a oferi un cadru juridic și de reglementare cât mai ușor pentru întreprinderi cu permisiunea dumneavoastră să spun câteva lucruri despre conținutul propunerii, despre metoda pe care avem pentru a progresa pe piața internă și parteneriatele necesare de care avem nevoie dacă vrem să atingem obiectivul care este de a oferi un cadru mai uh, echitabil de repartizare a poverii fiscale în piața internă, dar în același timp care să fie și atrăgător pentru întreprinderi în ce privește domeniul acoperit de acțiunile noastre, cred că nu mă înșel dacă spun că toate obiectivele și acțiunile identificate pe plan global uh, de către BEPS face obiectul unor măsuri care au un efect uh, în oglindă în Uniunea Europeană. Nici una dintre cele 15 acțiuni nu scapă unei detalieri în piața internă. Pentru noi o chestiune de credibilitate, vrem să fim parteneri la G20 care să promoveze, să fie actor pentru dezvoltarea globală a acestei agende. E o chestiune și de eficacitate, pentru că avem impresia că prin aplicarea coordonată acestor standarde în uh, piața unică ne permite să dăm <clears throat> o mai bună ocazie <clears throat> statelor membre să-și optimizeze baza fiscală, dar și o mai mare vizibilitate și certitudine juridică pentru actorii economici. Și, în fine, e o chestiune de justiție și echitate fiscală, pentru că e adevărat că principiul de impozitare a profiturilor, în locul în care se realizează și de reglementare a elementelor fiscale pentru a nu fi dăunătoare, e un element important pe agenda. Câteva exemple în legătură cu tipul de subiecte de care ne ocupăm. De exemplu, reforma a ceea ce se numesc uh, patent box, schemele favorabile inovării și cercetării în așa numitele cutii de brevete, care la Consiliul de Ministri de Economie și Finanțe de anul trecut uh, pentru a se face o conformare cu abordarea definită la OCDE și, bineînțeles, e vorba de transparența între <clears throat> administrația publică prin adoptarea directivei legate de schimbul automat de elemente fiscale de anul trecut și programul de activitate pe care o avem pentru pretransferuri în forumul nostru comun între administrație și întreprinderi pentru reactualizare și consolidarea regulilor uh, privind uh, grila de transfer și, după cum am propus pe 7 ianuarie, o propunere legislativă ca să asigurăm raportarea țara cu țară între administrații fiscale în interiorul pieții interne. Iată această detaliere, această declinare în instrumentele comunitare orientărilor definite la OCDE. Și, în fine, sunt diverse măsuri uh, menite să lupte împotriva transferurilor de profituri printr-o consolidare a regulilor referitoare la societățile străine controlate, produse hibrid uh, și uh, deducerea excesivă a dobânzilor sau diverse alte planuri de acțiune pe care le-am propus în cadrul directivei referitoare la optimizarea fiscală acum două săptămâni și care vor fi completate și cu alte inițiative, de exemplu în legătură cu uh, soluționarea litigiilor. <clears throat> În ce privește conținutul, așadar, după cum vă spuneam, există un, ef- un efect uh, în oglindă pentru a o aplicare coerentă în piața internă a subiectelor identificate în cadrul lucrărilor mai globale la OCDE. Al doilea punct la care mă refer ține de metodă, pentru că avem ca instrumentar uh, în Uniunea Europeană o cutie de instrumente care ne permite să identificăm cel mai bun instrument pentru a ajunge la atingerea obiectivelor uh, scontate. Și aș vrea să clarific acest aspect încă de acum, se referă la chestiunile transfrontaliere. Motivul pentru care acționăm noi, rațiunea aceasta este ceva legat de piața internă, integritatea acesteia pentru a ne ocupa de problemele de distorsiune în piața internă, problemele transfrontaliere. În ce privește metoda pe care am adoptat-o, are trei principii. Mai întâi, principiul suveranității statelor membre în definirea regimurilor fiscale în materie de fiscalitate directă. Al doilea principiu, chestiunea de respectare a principiului subsidiarității pentru a acționa la nivelul cel mai adecvat și, în fine, respectarea principiului proporționalității în uh, instrumentele pe care le propunem și pe care le propunem uh, Consiliului pentru discuții între statele membre câteva exemple în legătură cu modul în care declinăm și aplicăm aceste principii și instrumentele pe care le propunem pentru a implementa această agenda. Evident, avem un instrument la dispoziție care e cel legislativ. Odată ce există un risc de obstacol în calea libertăților sau bunei funcționări a pieții interne, de fiecare dată că se dovedește necesar să legiferăm concurența fiscală dăunătoare pentru piața internă. Suntem în favoarea instrumentului legislativ și a proiectelor de directivă, ceea ce am și făcut în cadrul cooperării administrative, indiferent dacă e vorba de schimbul automat de date bancare, indiferent dacă e schimbul automat de decizii fiscale, sau cum am făcut acum două săptămâni, acea raportare țară cu țară. De fapt, aici este vorba de a ne asigura că dispozițiile pe care fiecare stat va trebui să le adopte în cadrul legislației sale naționale o să fie definite astfel încât să nu fragmenteze piața internă și să mențină marile libertăți de libertatea de circulație a capitalurilor și libertatea de stabilire. Un alt instrument se referă la ceea ce se numește soft law, unde nu e vorba de a adapta legislația, ci mai degrabă de a recomanda statelor membre modul în care să-și revadă tratatele fiscale bilaterale pe care le au între ele sau cu țări terțe. Acest instrument pe care l-a preferat Comisia pentru a le recomanda statelor membre să-și revadă modul în care definesc uh, conceptul de sediu permanent pentru a se asigura că atunci când e o activitate economică desfășurată pe un anumit teritoriu, ea poate să genereze o impozitare a profiturilor uh, corespunzătoare. Și în fine, al treilea instrument pe care îl avem la dispoziție și pe care îl utilizăm în Uniunea Europeană este coordonarea politicilor naționale. Știți că avem un grup uh, care se numește Cod de Conduită legat de fiscalitatea întreprinderilor care reunește statele membre și organizează între ele un fel de <clears throat> trece în revistă interpares, în engleză peer review, pentru a se asigura că există transparență și coerență și că nu există elemente de concurență dăunătoare. În rezumat, în legătură cu conținutul și metoda, știm acum destul de clar ce trebuie făcut. Hmm. Propunem instrumente care ne permit să facem și să progresăm în deci, această direcție. Pentru a reuși, trebuie să avem parteneriate și să avem parteneriatele adecvate. E unul, un primul da, deja stabilizat în ce privește instituțiile Uniunii Europene. <clears throat> Cred că avem un aliat natural uh, care e Parlamentul European în legătură cu această agenda fiscalității întreprinderilor, <clears throat> contribuții extrem de interesante prin rapoartele de la Comisia Econ și de la Comisia Tax, care definesc o agendă extrem de ambițioasă și în legătură cu care, evident, Comisia se va baza în lunile care vin. E vorba și de legătura cu Consiliul de Miniștri, care sub președinția țărilor de jos dorește să facă progrese în legătură cu fiscalitatea întreprinderilor. E una dintre principalele priorități și ne bucurăm că putem conta pe președinția țărilor de jos pentru a progresa. Ultimul element, avem nevoie și de un parteneriat cu statele. Pentru că fenomenele pe care le vedem pe plan european sunt uh, unele care există și pe plan național și nevoia de a ne asigura că ceea ce adesea am privit ca o creștere a presiunii fiscale în legătură cu bazele fiscale stabile, cum ar fi fiscalitatea muncii, am atins acum uh, limita și este semn de important ca și cetățenul să înțeleagă că toți contribuabilii își vor aduce contribuția cuvenită uh, prin plata impozitelor. Iată motivul pentru care pe lângă Parlamentul European și Consiliu, această agendă nu poate să progreseze fără contribuția dumneavoastră, indiferent dacă e vorba de a face o presiune asupra statelor și a cădea de acord la Consiliu sau pentru a asigura transpunerea actelor legislative care au fost definite și adoptate în Uniunea Europeană. Agenda dumneavoastră e mare și ambițioasă, contribuția dumneavoastră va fi extrem de prețioasă și sper să reușiți și uh, vă rog să mă scuzați că am depășit timpul cu un minut și jumătate. Mulțumim foarte mult și acum trecem la ceilalți vorbitori din Parlamentul European. Mai întâi, domnul Alain Lamassur, președintele Comisiei Tax. Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect al uh, impozitării întreprinderilor era considerat până acum un an și jumătate ca fiind un subiect tehnic și plicticos. Apoi a apărut uh, afacerea LuxLeaks, care s-a adăugat la alte dezvăluiri de același gen și dintr-o dată a devenit în fiecare dintre țările noastre o problemă politică de mare amploare și în Europa și de cealaltă parte a Atlanticului după cum știm, având legături cu Congresul American și cu parlamentari din Quebec. De fapt, ceea ce apare este că LuxLeaks va marca în ce privește impozitarea întreprinderilor o schimbare de epocă comparabilă cu cea pe care au avut o afacere a Lehman Brothers și falimentul lor pentru activitățile bancare și financiare. Va exista ceva ce a fost înainte și după momentul respectiv. Parlamentul European nu are competențe directe în materia fiscală. Dumneavoastră, parlamentarii naționali, aveți uh, primul și ultimul cuvânt, dar uh, considerăm că avem datoria întâi să încercăm să anchetăm uh, în întreaga Europa, să știm care sunt legile și practicile și în același timp să facem recomandări care să completeze și să confirme inițiativele adoptate și diversele chestiuni la OCDE și la Comisia Europeană anchetele noastre au arătat trei lucruri. Mai întâi, cel mai important, trebuie să nu scăpăm din vedere, sistemele fiscale legate de întreprindere nu sunt adaptate la economia secolului al 21. Au fost concepute acum 100 de ani și nu se adaptează la globalizarea structurilor întreprinderilor, la globalizarea proceselor de producție, la globalizarea modurilor de finanțare și încă și mai puțin la noutatea adusă de economia digitală și platformele digitale. A doua constatare, aceste întreprinderi, marile întreprinderi, <clears throat> se servesc atât de diferența de legi naționale în marea piață europeană și în egală măsură utilizând avantajele pe care maltile, marile multinaționale le pot obține de la un stat izolat și a spune, mai ales dacă e un stat mic. A treia constatare, în senul Uniunii sau la marginea sale, până de curând fiecare stat își fura materia fiscală de la altul. Fiecare e paradisul fiscal al altcuiva. Plecând de aici, recomandările noastre făcute în raportul Elizei Ferrera și lui Michael Teurer au adoptat o filozofie care constă din a aplica impozitării profiturilor, regulile și principiile concurenței pe care le aplicăm în Europa tuturor altor activități, adică loialitate, transparență, echitate și până în prezent în materie de impozitare a întreprinderilor ne-am uh, concurat în uh, întuneric, în opacitate, lipsă de loialitate și nedreptate cu două niveluri diferite, dar în membrii Uniunii, în Uniune, la nivelul familiei europene. Și obiectivul nostru este de a ajunge la aceeași definiție a profitului impozabil în toate țările. Și pe aceeași bază să putem face o concurență transparentă și loială în legătură cu rata aplicată impozitării profiturilor. Să aplicăm ceea ce aplicăm de 40 de ani încoace în materie de TVA, și care funcționează în condiții relativ mulțumitoare. Și apoi e nivelul mondial și aici ne bazăm pe recomandările OCDE, dar e extrem de important ca în acest domeniu să ne asigurăm că mari parteneri mondiali, începând cu SUA și ceilalți participă de asemenea la această muncă și au aceeași filozofie. Vestea bună este că <clears throat> starea de spirit a multinaționalelor e pe cale să se modifice sub presiunea opiniei publice pe care noi, reprezentanții aleși ai poporului, o transmitem. Marile întreprindere, își dau și ele seama că nu mai pot să-și permită să, <clears throat> să fie privite ca mari poluatori sau activități care <clears throat> contribuie la încălzirea climatică. Marile întreprinderi nu-și mai pot permite față de clienți să apară ca cetățeni care nu își plătesc impozit acolo unde au activități și profituri. Și în încheierea spune că atenția noastră în Parlamentul European e de a continua această anchetă și această aprofundare cu parlamentele naționale. Am programat după ședința de astăzi alte două conferințe interparlamentare, una pe 16 aprilie cu aceiași participanți și cealaltă pe 2 mai în cadrul OCDE, invitând parlamentele din toate țările OCDE să participe la aceste activități și aștept cu interes să continuăm această conlucrare. Mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Acum Baie, care este raportor parlamentar în legătură cu BEPS. Mon coleg Lamassoure, suis évidemment ravi qu'on puisse avoir ce... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că putem avea această dezbatere în Parlamentul European și putem discuta propunerile comisiei în urma presiunii publicului, opiniei publice și a Parlamentului European, am hotărât să discutăm așadar, pentru că dacă vrem să construim uh, Uniunea Monetară, nu putem să facem fără armonizarea fiscalității, o fiscalitate care trebuie să fie eficientă și trebuie să devină piatra de temelie a pieții unice. Știm cu toții de la OCDE că um, fiscalitatea agresivă a multinaționalelor ne fac să pierdem 200 de miliarde de euro pe an în lume. E vorba de 4 până la 10% din veniturile mondiale ale societăților și deci cu toții suntem conștienți de ce înseamnă această problemă și ce ar însemna această sumă pentru statele membre. Noul pachet uh, fiscal pe care îl propune Pierre Moscovici este o etapă esențială în această direcție. E vorba de o etapă însă pentru că e clar că trebuie să mergem mult mai departe pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale la nivel european. Președintele măsură a spus deja nu putem să rămânem fără să facem nimic aici la Parlamentul European. Am progresat foarte mult anul trecut, mai ales uh, datorită raportului Toirer Ferreira, și mă bucur foarte mult să văd pe Eliza Ferreira lângă mine, care este coordonatoare chiar a raportului. Datorită unei revizuiri uh, a, a directivei cu privire la schimbul economic al uh, schimbul automat de informații cu privire la hotărârile fiscale între statele membre, mi se pare că putem să spunem că am făcut pași înainte. E vorba de pași uh, importanți înainte, pentru că toate hotărârile fiscale din partea întreprinderilor pot fi uh, verificate. Din păcate, însă, Consiliul nu ne-a urmat și uh, a stabilit o limită de 10 ani în timp Sper ca unii deputați să poată să-și convingă guvernanții să revină asupra acestei reguli, pentru că mi se pare că în momentul în care există un ruling fiscal, o hotărâre fiscală, trebuie să fie transmisă către celelalte state membre și nu se înțelege exact de ce uh, trebuie să se revină la această limită. Am încercat să vorbim și despre sancțiuni. Sigur că toată lumea e foarte drăguță și fericită, dar în momentul în care se vorbește despre sancțiuni, lucrurile se cam îngroașă. În E clar că Consiliul Ministrilor nu poate să fie judecător și în același timp parte în așa zisul proces uh, fiscal. S-a cerut deja Comisiei să aibă un rol de garant fiscal, să se prevadă o transparență mai bună um, pentru a avea o vedere mai de ansamblu uh, cu privire la um, hotărârile fiscale ale întreprinderilor și s-a cerut de asemenea ca uh, să se ofere un sistem mai simplu administrativ pentru marile întreprinderi. Măsurile care au fost luate de către OCDE arată că este esențial ca Uniunea Europeană să lanseze o inițiativă europeană. E clar că lucrurile deja se întâmplă în acest fel uh, datorită proiectelor europene. În primul rând, schimbul automat de informații cu privire la raportarea pe țară, care sperăm să ne poată permite o transparență sporită în domeniul fiscalității iar a doua măsură puternică este cea legată de propunerea BEPS, pe tema BEPS, pentru că eu sunt raportorul Parlamentului pe acest dosar. Șase măsuri din acest pachet sunt importante. Extinderea regulii cu privire la societățile străine este o primă regulă, adică să, societatea mamă să poată să plătească impozitul pe venit în stat, statul în care are sediul social și, deci, într-o, și nu într-un paradis fiscal. A doua măsură esențială este evitarea dublei non-impozitări. E vorba de așa numitul switch-over clause, care să garanteze că profiturile să fie taxate în țara de origine dacă există un impozit uh, care este mai mic decât cu 40% decât în țara de origine. Al treia măsură este taxa de ieșire, așa zis, Știți că atunci când foarte multe multinaționale localizează brevetele lor sau proprietatea, proprietatea intelectuală într-o zonă puțin taxată, este o pierdere pentru statul în care s-a generat proprietatea intelectuală. A patra măsură este limitarea deductibilității um, dobânzii, adică deducerile excesive ale dobânzii, ale dobânzii și mai sunt alte două măsuri, dintre care una o măsură generală antiabuz. abuz Cred că există, lipsesc anumite elemente cruciale care se referă la zone de prof, zonele clare de profit pentru multinaționale pentru ca să fie obligate să plătească impozitul în țara în care exercită o activitate economică, ceea ce nu este cazul în momentul de față. Și deci să nu aleagă o țară de domiciliu fiscal. Știm că astfel de practici sunt absolut curente. S-a descoperit că există multe variante ale acestei practici și trebuie să punem capăt uh, procedurii. Orice multinațională care nu plătește uh, impozit acolo unde face profitul e clar că aduce un prejudiciu securității sociale, ocupării și economiei în general din țarul respectiv. Punctul 6 este unul eh, foarte important pentru anul 2016, care ar permite să se reducă sarcina administrativă, costurile de conformizare ale incertitudinilor juridice la care trebuie să fie cu care se confruntă statele, eh, întreprinderile din statele membre, îmi cer scuze, eh, trebuie să fie clarificate. E clar că impozitele pe societate reglementate astfel ar permite o funcție de ghișeu unic pentru declarația fiscală și deci o, o recuperare a multor pierderi pe care momentan le au din cauza diferențelor. Să sperăm că toate aceste inițiative să nu fie în zadar și ca Consiliul să ne urmeze opinia. Toți deputații care sunt prezenți aici Sper eu că vor face presiune asupra guvernelor naționale pentru ca să ajungem la rezultate concrete în domeniul fiscalității în Uniunea Europeană. Cred că acest problemă este cunoscută de către toată lumea și trebuie să aducem rezultate concrete, dacă se poate, cât mai repede. Mulțumesc! Acum aș vrea să dau cuvântul primului reprezentant din partea Parlamentului Național, domnul Michelbach, care este membru în Bundestagul German. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele Bundestagului uh, german aș vrea să-mi exprim uh, bucuria pentru faptul că la o întâlnire a um, G20 am reușit să ajungem la o, un acord cu privire la uh, transferul de profituri al multinaționalelor și la um, reducerea um, impozării, impozabilității acestora, este clar că planul de acțiune BEPS este unul corect poate să fie chiar uh, un uh, jalon important în politica internațională fiscală și în uh, echitatea fiscală, poate deveni chiar un mare succes pentru Europa. Este de aceea foarte important să vorbim astăzi despre aceasta. Ar fi pentru prima dată că am avea un consens atât de clar în ceea ce privește standardele de impozitare și standardele fiscale. Până acum, la nivel mondial, nu a mai existat așa un precedent. Însă lucrurile nu trebuie să rămână pe hârtie, ci trebuie să punem în aplicare aceste hotărâri. Pentru aceasta însă singura cale posibilă este cea internațională. În curând, concurența fiscală și agresivitatea fiscală trebuie să fie îngreunate considerabil pe viitor vedem o problemă foarte mare, mai ales în țările în care uh, nu există o dorință prea clară de trecere la un nou sistem, la reforme și va trebui să lucrăm și în această direcție. Problema majoră rămâne însă că o mare parte a statelor membre din Uniunea Europeană vor uh, pune în aplicare foarte timid aceste noi prevederi. Însă toate țările uh, vor trebui să treacă la treabă concret și trebuie să participe mult mai multe țări uh, la acest acord. Așa vor exista din ce în ce mai puține paradisuri fiscale, mai puțin dumping social și fiscal și astfel vom pierde mai puțin bani. Numai astfel BEPS-ul poate să funcționeze pe termen lung și să fie un proiect de succes. Până acum, Ceea ce e valabil este că cetățenii responsabili și întreprinderile responsabili plătesc de obicei mai multe impozite cu cât uh, multinaționalele își taie din uh, impozite. E vorba de principiul uh, vaselor comunicante și trebuie să ne gândim că nu e bine să continuăm așa. Nu se poate să mai permitem o distorsionare a concurenței și să avem întreprinderi care profită de această distorsionare. Uh, nici o țară nu poate în Uniunea Europeană să se mai bucure de așa ceva. Pentru ca acest proiect de mare ambiție să funcționeze însă în practică, este nevoie, după părerea noastră, ca Statele Unite să fie și ele parte din proiect. În același timp, trebuie să ne asigurăm la punerea sa în aplicare că nu există un tratament special pentru anumite state sau pentru anumite întreprinderi, mai ales la pionierii dumpingului uh, fiscal, Google, Amazon și alții alte concerne internaționale trebuie să fie împiedicate să facă transferuri de profit. Nu e vorba aici de un delict minor, e vorba de un, uh, o infracțiune gravă împotriva bunăstării și interesului general al poporului și al popoarelor și al uh, întreprinderilor. De aceea trebuie ca toate țările să aplice măsurile în același timp, pentru că altfel aceste state vor fi, folos, vor fi exploatate din nou. N-are niciun rost ca state membre europene să pune în aplicare noile prevederi, dar Statele Unite să rămână pe din afară. Iată de ce pentru noi e foarte important să avem o modificare a paradigmei de gândire în parlamentele naționale. E vorba de o schimbare de mentalitate împotriva dumpingului fiscal la state, dar și în legislația fiscală și la toate multinaționalele în general în lume. Vedem această dorință, mai ales la acele la multinaționale într-o manieră foarte redusă și de aceea vrem să, vrem să acționăm împreună. În primul rând, pentru mine cel mai important aspect este ca profitul să nu fie impozat decât acolo unde a fost produs după părerea mea, este foarte important să avem o impozitare după o regulă unitară, altfel nu vom avea o regulă care să se poată aplica bine. În uh, Republica Federală Germania, de exemplu, numai în unele landuri avem transparență când există un număr de identificare fiscală și care trebuie să se aplice totuși de acum încolo la toate landurile, la toate țările. Pentru mine este clar și că trebuie să avem granițe foarte clare în domeniul brevetelor. Nu, mai se, nu se poate să mai privilegiem uh, unele brevete uh, față de altele, deci nu mai se, ar trebui ca întreprinderile în care s-a făcut activitatea de cercetare să poată să beneficieze de brevete și nu prin cele care au făcut aceasta prin delocalizare, prin uh, fraudă fiscală sau prin paradisuri fiscale. Așadar, principiul este aceleași reguli, aceleași standarde pentru toate statele, pentru toate întreprinderile, fără nicio excepție. Pentru aceasta e nevoie de propuneri uh, corecte, propuneri echitabile și cu cât avem mai mare marjă de manevră, cu atât va fi mai ușor să se um, eludeze anumiți uh, actori de la aceste reguli. După părerea noastră din Bundestagul german, avem și câteva puncte la care avem o opinie critică. În primul rând, punerea în aplicare a măsurilor BEPS nu trebuie să se facă pe spinarea exportului. O dublă impozitare în țara producției și în țara uh, în care se uh, țara de uh, distribuție nu trebuie să aibă loc în niciun caz. Așa, pentru aceasta e nevoie pentru aceasta e nevoie de o clauză foarte clară, mai ales în ceea ce privește cazurile hibride. Aici OECD-ul s-a exprimat într-un fel care nu, nu ni se pare foarte clar. Oricum, recomandarea OECD uh, ar trebui să meargă în aceeași direcție ca celelalte și nu mi se pare corect să nu se întâmple. Apoi, uh, nu e bine să există o diferență între statele OECD și non-OECD, pentru că aceasta ar periclita BEPS-ul iar unele întreprinderi ar trebui să țină cont de acest lucru. Trebuie să încheiați, spune președintele. Da, am, am terminat. Mulțumesc. Am terminat, da. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Iar acum are cuvântul domnul Martin Van Rai, membru al Senatului olandez. Mulțumesc, domnule președinte. Doar uh, pentru ca să fie clar, domnul uh, Martin Van Rai este cel de lângă mine și al meu, eu mă numesc Marix Van Rai. Um, în numele Senatului uh, olandez aș vrea să spun câteva cuvinte despre inițiativa pe care a luat-o Comisia Europeană în legătură cu, uh, Eva, cu um, pachetul anti-evaziune fiscală, care a fost prezentat de curând. Acest pachet se bazează pe trei piloni o taxare eficientă, transparență fiscală și abordarea riscului uh, dublei impozitări. După ce OECD-ul a publicat planul de acțiune BEPS în, uh, pe 5 octombrie anul trecut, care a fost subliniat uh, de summitul G20 în 15 și 16 noiembrie, Comisia Europeană a um, dat drumul la agenda BEPS. În Senatul uh, olandez, planul de acțiune al Uniunii Europene pentru 2017 și pachetul BEPS au fost discutate împreună. În a doua jumătate în prima jumătate a anului parlamentar și a doua jumătate a anului calendaristic. În general, există o susținere puternică pentru această direcție și pentru acțiunile BEPS. Se preferă hard law-ul față de soft law. În legătură cu puterile legislative ale Uniunii Europene, se consideră că ele trebuie să fie mai puternice decât uh, legislația soft pe care o are de obicei, ca, care o aplică OECD-ul. Comisia Europeană a folosit imediat momentul acesta încercând să transpună acțiunile BEPS în uh, hard law și în recomandări foarte clare. Propunerea pentru directiva anti-evaziune fiscală stabilește șase măsuri cheie anti-evaziune. Primele patru dintre ele sunt parte din planul de acțiune BEPS. Controlul regulilor corporației străine, limitarea regulilor, limitarea, regulile pentru hibrizi și anti-abuz regula antiabuz. Două inițiative importante sunt uh, Uh, exit taxation rule și uh, cea cu privire la taxarea extante. Există mai multe întrebări. În primul rând, dacă Uniunea, Comisia Europeană ar dori să meargă mai departe decât propunerile BEPS. Propunerile acestea ar trebui să fie proporționate și ar trebui să respecte cele patru libertăți, precum și principiul subsidiarității. ar trebui să să, să rămână piața europeană una competitivă și interesantă pentru întreprinderile europene și în ceea ce privește politica de taxare. Avantajul hard law-ului este că procesul legislativ va, lua, va uh, fi aplicat într-o manieră democratică și deci rezultatul va fi același pentru toate statele membre. Toate statele vor trebui să implementeze directiva în, sau transpună în legislația națională, creând un nivel comun de plecare pentru toate statele. După cum vă imaginați, propunerile noi pentru antievaziune și uh, propunerile de, uh, cu privire la directiva de, uh, de cooperare la nivel european nu au fost discutate încă în Parlamentul olandez. Parlamentul nostru așteaptă uh, o evaluare a propunerilor acestea de mai întâi la nivel general. În momentul de față e important să subliniem că raportarea de la țară la țară a fost introdusă în legislația olandeză deja de la 1 ianuarie. Recomandarea uh, a fost transpusă așadar în legislație și uh, același lucru se aplică pentru standardele comune de raportare. E clar că agenda transpa uh, transparenței care a fost propusă de către Comisia Europeană va fi salutată de către Parlamentul olandez. Așa s-a întâmplat însă și cu propunerea pentru schimbul de informații în domeniul hotărârilor fiscale. Și nu în ultimul rând, Olanda a susținut țările în curs de dezvoltare în crearea de capacități pentru autoritățile fiscale și Olanda a promovat activ introducerea legii abuz uh, cu 24 de țări uh, în curs de dezvoltare. De aceea, o parte din strategia Uniunii Europene care se concentrează pe asistența pentru țările în curs de dezvoltare în domeniul fiscal va putea să conteze pe susținerea olandeză. Vă mulțumesc! Thank you. Now... Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Ladislav Kamenitski, vicepreședintele Comisiei care se ocupă de finanțe și buget în Parlamentul din Slovacia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă prezint uh, poziția Republicii Slovacia față de proiectul BEPSA la OCDE. Pentru Slovacia, o taxare echitabilă a societăților este foarte importantă. Ne dorim sporirea transparenței, o mai uh, bun, un mai bun schimb de informații în materie fiscală pentru a preveni o planificare agresivă uh, fiscală și evaziunea fiscală. Slovacia a recurs deja la modificarea legilor interne și a introdus practici administrative care asigură că statul nostru nu facilitează erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor și că sistemul nostru, uh, administrația noastră fiscală poate să efectueze audituri uh, fiscale prin care să răspundă uh, profiturilor, transferului profiturilor. Republica Slovacă a participat la mai multe forme de cooperare administrativă în scopuri fiscale, Slovacia are un rol activ în schimbul de informații fiscale și dispune de un sistem care îi permite un schimb robust de informații de natură fiscală. Considerăm că inițiativa OCDE BEPS este cuprinzătoare și este, are un impact și pe plan european. În legătură cu proiectul OCDE, BEPS și acțiunile posibile ale Uniunii Europene în acest domeniu, Slovacia sprijină o punere în aplicare cât mai rapidă a recomandărilor BEPS în Uniunea Europeană. Acest lucru ar putea garanta o transpunere uniformă în Uniunea Europeană a recomandările OCD și ar împiedica o, punere, o transpunere inegală între diferite state membre. Asemenea, abordare comună ar garanta o funcționare coerentă în Uniunea Europeană, evitându-se acțiuni duble indezirabile. Acest lucru se, ref, se reflectă prin propunerea Comisiei Europene de a ajunge la, la o raportare de la țară la țară, Slovacia salută pachetul uh, dedicat combaterii evaziunii fiscale prezentat de Comisia Europeană la sfârșitul ianuarie 2015. Uh, suntem de acord și cu propunerea de directivă făcută de Comisia Europeană. Considerăm că unele recomandări OCD ar putea să fie duse mai departe în Uniunea Europeană cu respectarea tratatului de funcționare a Uniunii Europene. Considerăm că la nivelul Consiliului european, dimensiunea externă a BES merită să fie examinată mai îndeaproape și intenționăm să intensificăm dialogul cu state terțe, dacă acest lucru va fi necesar, pentru a disemina această idee a bunei guvernanțe fiscale pe plan global. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul uh, celălalt uh, președinte al acestei uh, sesiuni. Vă mulțumesc că am, uh, auz, am asistat la intervenții din partea OCDE, din partea Comisiei Europene, din partea reprezentanților, trei reprezentanțe în parlamentelor naționale din Germania, țările de jos și Slovacia. Și acum aș dori să, dau, să vă dau cuvântul pentru întrebări scurte și intervenții scurte. Vă aduc aminte că nu aveți la dispoziție mai mult de două minute, deci vă rog să vă uitați la ceas. Și în primul rând aș dori să dau cuvântul domnului Mue din partea adunării naționale din Franța. Da, mulțumesc domnule președinte. Mă bucur că se ține această reuniune legată de lupta împotriva optimizării fiscale agresive pentru că mulțumită impulsului dat de G20 și OCDE, Europa se ocupă de acest subiect. În Franța, când s-a lansat proiectul BEPS, acum trei ani și jumătate am creat o misiune de informare legată de optimizarea fiscală agresivă pentru a urmări activitățile BEPS și pentru a vedea ce trebuie schimbat în legislația națională. Și cu această ocazie, de fapt, ne-am întâlnit cu cei de la Comisia Europeană, dar e adevărat că pe vremea aceea era un subiect dificil de abordat în Europa, pentru că fiscalitatea ține de suveranitatea națională. Și lucrurile nu erau suficient de avansate pentru a face ceea ce se face din fericire în prezent. După cum se reamintit, LuxLeaks a accelerat mult lucrurile și faptul că astăzi e o preocupare a tuturor. Pe vremea aceea, când studiam optimizarea fiscală, ne dăm seama că, de fapt, e în centrul Europei că se produce și problema reală era cum să facem în așa fel încât să corectăm lacunele legislației naționale pentru ca societăți multinaționale să nu mai poată în mod absolut legal să nu plătească impozit nicăieri, nicio țară. Și cred că proiectul BEPS pus în aplicare permite să facem acest lucru și mă bucur foarte mult că și Comisia și Europa detaliază diversele propuneri. E una care mi se pare esențială și care ține concret de Europa, pe fond, este de armonizarea bazei fiscale a impozitului pe profitul uh, companiilor, un subiect vechi uh, despre care se discută aici, care ar lăsa statul membru libertatea de a fixa rata de impozitare, dar să există reguli comune care să simplifice și în viața întreprinderilor și evita optimizarea fiscală abuzivă. Mulțumesc. Thank you very much. Um, the next... Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Van Rompuy din partea uh, Camerei Reprezentanților din Belgia. Ja, meneer de voorzitter, uh, België schrijft zich helemaal in. Domnule președinte, și Belgia se numără între statele care își dorește să combată BEPS. Am uh, luat contactul, am inițiat contacte și cu Comisia Taxe a Parlamentului uh, European pentru a putea lucra și la această bază fiscală consolidată comună pentru societățile comerciale această practică a ratelor uh, de impozitare care să atragă investitori uh, străini multinaționale ar trebui să fie um, evitată, pentru că um, prețul transferurilor, scandalul LuxLeaks ne-a demonstrat cât de importantă este această temă deci ar fi foarte important să ajungem la o adevărată bază fiscală consolidată comună a societăților comerciale în Uniunea Europeană. Eu am două întrebări. Comisarul european, doamna Festager, a acuzat Belgia pentru că există dubla neimpunere în, în această țară. Există anumite argumente în acest sens, însă Sistemul respectiv există deja din anul 2004 și discutăm până la urmă de o punere în aplicare retroactivă. Statul belgian ar trebui să, să ceară înapoi uh, impozite neplătite societăților comerciale. Și pe mine mă interesează re, natura retroactivă a unor asemenea măsuri. Care mai este securitatea juridică pentru Uh, o societate comercială care dorește să facă niște investiții. Și mai am o altă întrebare. Uh, directiva BEPS trebuie să fie transpusă și există și o perioadă de tranziție, perioadă în care nu este deloc clar care este securitatea juridică garantată de anumite sisteme fiscale. Există, se vehiculează informații referitoare la posibilitatea retragerii um, masivă de, de capital. Există anumite societăți comerciale care profită de, de sistemele actuale. Comisia Europeană a acceptat sistemele, sistemul anterior, acum spune că acesta nu mai este um, dezirabil și ce, mă întreb ce se întâmplă în perioada în care vom trece de la sistemul vechi la noul sistem. Pentru că anumite elemente vor fi uh, problematice în această perioadă de tranziție și cred că ar trebui să garantăm această securitate juridică. Domnul președinte, vă mulțumesc. Aș dori să revin asupra celor două minute care vă stau la dispoziție pentru fiecare intervenție. Are acum cuvântul domnul Creci din partea a Camerei Reprezentanților din Malta. Grazie, su chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Fără nicio îndoială, subiectul dezbaterii noastre de astăzi este unul tehnic, însă are o importanță și Uh, din punct de vedere politic pe plan atât național cât și european. Importanța acestui subiect face necesară o analizare atentă a măsurilor care uh, sunt necesare în diferite state membre. Suntem de acord cu un sistem echitabil uh, de taxare, deci suntem de acord cu multe din uh, elementele care se regăsesc în pachetul combaterii evaziunii fiscale. Cu toate acestea, nu putem ajunge într-o situație în care acest pachet sau măsurile din acest pachet au un impact asupra suveranității statelor membre fiscalitatea rămâne și trebuie să rămână o competență a statelor membre. Drept urmare, noi suntem convinși că dacă se dorește ca această inițiativă să aibă succes, acest succes poate fi atins, în primul rând, printr-o respectare completă a principiului subsidiarității, care stă la temeiul sistemelor fiscale. În același timp, uh, suveranitatea fiscală trebuie să fie recunoscută astfel încât uh, pe tot, uh, astfel încât pe tot parcursul punerii în aplicare acestor măsuri, acest principiu să nu fie atins. În același timp, considerăm că economiile din, de mici dimensiuni sau economiile care sunt expuse unor riscuri mai mari trebuie să trebuie să se bucure de o situație specială. Pentru că doar așa cetățenii din uh, aceste state vor putea sprijini acest pachet și doar așa pachetul respectiv uh, va fi uh, va obține un succes până la urmă. Mulțumesc, doamna Jolie, cuvântul acum în numele ecologiștilor din Parlamentul European. Vă mulțumesc. Cred că dezbaterea noastră este foarte importantă și aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu un raport la care a lucrat la care au lucrat uh, ecologiștii uh, europeni despre IKEA, am aflat că această întreprindere a evitat uh, plata a 1 miliard de euro pe o perioadă de uh, 6 ani. Uh, și dispun de cifre pentru multe din statele din care proveniți dumneavoastră. În Belgia, un an 7 milioane, Danemarca 3 milioane, în Franța 23, Germania 26 și așa mai departe. Deci aș dori să vă cer să analizați uh, situația acestei întreprinderi în propria dumneavoastră țară, să adresați întrebări ministrul, ministrilor de uh, finanțe Uh, vă pot uh, trimite, dacă doriți, raportul pe care, îl, pe care, de care dispun. Și în plus, este important, ceea ce este important că noi, este că noile reguli BEPS nu vor schimba situația, nu vor obliga uh, IKEA să plătească taxele acolo unde își desfășoară activitatea. Și în raportul Parlamentului European intenționăm să facem diferite propuneri uh, care să acopere și acest tip de planificare fiscală agresivă care în continuare nu este acoperită de BEPS. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Oprea din partea Senatului României. Președinte, Parlamentul României susține planul de acțiuni și stabilirea ca prioritate absolută a luptei împotriva evaziunii fiscale în ceea ce privește impozitul pe profit al societăților e act de realitatea lipsei coordonării normelor privind impozitarea întreprinderilor din Uniune și de necesitatea intervenției la nivelul Uniunii pentru atingerea unei mai mari compatibilități între sistemele fiscale naționale. În privința propunerii de, direct de directivă privind baza fiscală consolidată comună a societăților, CCCTB, Parlamentul României apreciază regândirea acesteia, având în vedere beneficiile pe care le-ar putea duce societăților și impactul real în combaterea evaziunii fiscale consideră că obiectul propunerii contribuie la eliminarea unora dintre barierele fiscale din cadrul pieței interne. Are rezerve privind includerea elementelor de consolidare în proiectul de directivă CCCTB, luând în considerare riscurile bugetare legate de aplicarea mecanismului de repartizare a bazei impozabile comune consolidate. În cazul României, prețul forței de muncă și valoarea redusă a activelor ar reprezenta un dezavantaj, deoarece crearea profitului devine mai facilă decât în statele membre în care cheltuielile pentru muncă și active sunt mai mari. Are rezerve privind recuperarea transfrontalieră a pierderilor, considerând că acestea nu poate fi disociată de consolidarea fiscală, întrucât recuperarea transfrontalieră a pierderilor, în absența unor norme privind tratamentul fiscal în cazul existenței profiturilor, poate conduce la apariția de discrepanțe economice și fiscale cu incertitudini legate de încasările bugetare din impozitul pe profit. După prezentarea noii propuneri de directivă, în a doua parte a anului 2016, România va continua examinarea elementelor bazei fiscale din punct de vedere al impactului bugetar și administrativ. Mulțumesc. Thank you very much. The next speaker on the... Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Loaja din partea adunării naționale din Franța. Louvagie. Se pronunță Lubaji, spune doamna vorbitoare. E vorba de impozitarea profiturilor și locul în care are loc activitatea. Legătura este esențială și Europa trebuie, dincolo de a se ocupa, trebuie să intervine să reacționeze. În actualitatea ultimelor câteva zile, informațiile care ne-au fost comunicate ne arată că amploarea optimizării fiscale, pe de-o parte, și dezvoltarea de practici intense, pe de altă parte, impun un răspuns clar dimensiunea acestor pierderi de încasări pentru bugetul european enormă. Fiscalitatea echitabilă este cheia reușită Europei și va fi o cheia reușită Europei. Nu se poate, pe de-o parte, să ni se ceară sau să se ceară concetățenilor europeni să participe la efortul bugetare și, pe de altă parte, să nu acționăm cu eficacitate, să nu acționăm rapid pe lângă multinaționale. Trebuie de asemenea să intervenim și în legătură cu alte subiecte, cum ar fi apărarea inovațiilor europene și denunțarea abuzurilor de poziție dominantă. Dacă autonomia fiscală a statelor membre trebuie, bineînțeles, să fie menținută, măsurile fiscale ambițioase, comune, trebuie să ducă la impozitarea profitului acolo unde se realizează și să mărim transparența pentru a răspunde la aceste obiective am auzit că e nevoie de parteneriate, după cum au spus antevorbitorii, cu statele. Această nevoie de parteneriat e un element determinat de reușită a agendei BEPS. Putem astăzi, în momentul în care facem aceste schimbări de părere, să fim siguri că evoluția statelor membre este suficient de mare de dorită pentru a da răspunsul adecvat cu adevărată justiție fiscală. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Elkenbrecht din partea Danemarcii. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați colegi parlamentari. Haideți să, să ne aducem aminte care este esența proiectului BEPS. Nu este vorba de a obține mai multe venituri la buget din, uh, în urma taxării societăților comerciale. Nu, trebuie să ne asigurăm că multinaționalele mari sunt taxate uh, la fel ca și companiile uh, normale. Deci, până la urmă, este vorba de o egalitate de, de șanse din punctul de vedere al competitivității. Am auzit mai multe intervenții astăzi care a, a tras atenția și asupra necesității de a informa mai bine populația. Noi în Danemarca am depus eforturi din acest punct de vedere. Danemarca, din acest punct de vedere, este o țară înaintată, progresistă și acesta este motivul pentru care discutăm această temă de mai mulți ani și dacă există asemenea uh, campanii de informare, uh, se asistă la participarea la aceste campanii, uh, campanii și de către multinaționale americane care, își, care cer un grad și mai mare de transparență. Deci acesta înseamnă un mare pas înainte. Deci, o asistență pe care vă poate oferi Danemarca este în acest sens. Un lucru uh, pe care l-am făcut în Danemarca este să avem o bază de date deschisă, publică, uh, în care se vede ori, care sunt taxele plătite de toate companiile active în Danemarca, un lucru care ajută la o mai bună informare. Deci, uh, cred că ar fi cât mai bine să punem în aplicare proiectul BEF în, uh, în uh, legislația națională. Mulțumesc, care cuvântul domnul Stolojan acum. Thank you, Mr. President. Uh, I welcome... Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut proiectul de directivă propus de Comisia Europeană și salut eforturile statelor membre, colegilor din parlamentele naționale pentru a pune capăt transferului profiturilor sau Uh, a încercat să-l reducă, însă realitatea este că întreprinderile mici și mijlocii plătesc mai multe taxe decât multinaționalele și trebuie să punem capăt acestei practici și, de fapt, toc- tocmai am aflat în urma unei declarații publice a Comisiei Europene că unele din deciziile fiscale, de fapt, au încălcat regulamentele Uh, europene privind ajutoarele de stat. Și aș dori să întreb Comisia Europeană cum de a fost posibil acest lucru. De ce nu a făcut nimic în legătură cu această problemă? Pentru că aceste decizii fiscale nu au apărut în urmă cu câteva luni, în urmă cu câțiva ani și cu toate acestea nu au făcut nimic. Comisia Europeană și instituțiile europene au devenit active doar când a apărut un mare scandal. Un mare scandal public. Este ceva inacceptabil pentru o instituție europeană. Și întrebarea mea este următoarea. Cum am putut să renunțăm la acțiunile necesare deja de mult timp? Mulțumesc. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Lori din partea Parlamentului Eston. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu colegul meu din Danemarca. Combaterea evaziunii fiscale și evitării plății impozitelor este deosebit de importantă pentru că discutăm despre concurență echitabilă, fără de care nu se poate ajunge la o creștere economică durabilă creștere economică de care avem nevoie atât de mult astăzi în Uniunea Europeană. Sunt de acord uh, și cu cei care ne-au atras atenția asupra faptului că economia de astăzi s-a schimbat foarte mult uh, și sistemele de taxare sunt, depășire, sunt depășite. În economia digitală este greu să stabilești unde a fost creată valoarea, însă uh, val, valoarea trebuie să fie taxată în locul unde a fost creată. Și este important să nu să, să respectăm principiul taxării venitului în, în locul unde acesta a fost generat. În plus, în momentul în care armonizăm informațiile fiscale și facilităm schimbul acestor uh, informații, ar trebui să evităm pe cât este posibil crearea unor poveri administrative suplimentare. Suntem de acord cu tranziția de la, de la taxarea forței de muncă și a capitalului a, a, pentru că acest lucru ar sprijini creșterea economică pe termen lung în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul doamna Andrei din partea senatului francez. Mulțumesc. Acest proiect a fost susținut de Franța și a fost uh, într-adevăr uh, folosit în cadrul optimizării fiscale și este folosit pentru reducerea impozitelor de plătit în, uh, noi, în statele membre. Însă multinaționalele franceze s-au îngrijorat de orientările BEPS Principiul relocalizării bazelor fiscale, care este apărat de către OECD, încurajează Brazilia Indo și China mm, de multe ori activitatea acestor întreprinderi se găsește în uh, țările în care aceste produse sunt vândute și nu în țara de origine. Așadar, uh, Comisia de Finanțe din Senat a organizat anul trecut o, o reuniune pentru a vedea care sunt posibilitățile de a rezolva această problemă prin diplomație fiscală în cadrul OECD și care sunt posibilitățile de renegociere ale cadrelor fiscale. Ați auzit, de fapt, și reprezentanții OECD ce au avut de zis pe această temă. În toamnă au fost adoptate mai multe articole din legea care a fost intrat în vigoare în 2016, mai multe articole din BEPS au fost transpuse în legislație franceză și mai rămân câteva de transpus, dar trebuie să lucrăm cu toții bănuiesc în această direcție. Mulțumesc! Thank you very much. And then the last speaker on the list. Mulțumesc. Uh, domnul Demasia are cuvântul acum din partea GUE în Parlamentul European. Da, mulțumesc și bun venit colegilor la Bruxelles. Pachetul uh, de anti-evaziune fiscală a fost un pas uh, important uh, pentru contribuabil, mai puțin un pas atât de important pentru comisie, dar va avea un impact foarte mare. Cred că inițiativa anti-BEPS a fost uh, o fereastră de oportunitate pentru a avea un sistem unic de impozitare. Însă legile sunt foarte limitatoare. Comisia a um, ales varianta cea mai uh, de margine din recomandările OECD de 15% și uh, în asigurările sunt excluse de la această reglementare. Iar uh, acest instrument este potențial foarte important pentru combaterea transferului de profit, însă totuși Dacă compania mamă are o bază de impozitare, recomandarea inițială era de 75% pentru celelalte. S-ar putea să ajungem chiar până la 90%. Deci, un stimulent pentru a muta jurisdicția fiscală este în curs, dar mai sunt multe de făcut în acest sens și noi vom continua aici în Parlamentul European să încercăm să luptăm pentru echitatea fiscală, pentru că asta este ceea ce necesită cetățenii noștri și asta este ceea ce necesită și economia pentru ca să uh, ieșim din această depresiune și pentru a avea un venit uh, de pe impozite mult mai bun. Mulțumesc că acesta a fost ultimul vorbitor și am ajuns la sfârșitul sesiunii cu privire la BEPS. Știu că două întrebări au fost puse de către Camera Parlamentului din Belgia și una din partea României. Poate că pot să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene pentru un răspuns foarte scurt de maxim două minute la întrebări și apoi să eventual că o să continuați discuția aceasta în reuniuni bilaterale afară. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cu mare plăcere pot să spun câteva cuvinte cu privire la unele din punctele abordate aici. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au vorbit despre pasul necesar către o variantă consolidată de uh, impozit uh, pe corporații. Tot ceea ce facem uh, la, în BEPS nu exclude nevoia de a avea o bază comună de impozitare pe piața internă. Uh, în al doilea rând, aș vrea să comentez câteva chestiuni care s-au discutat cu privire la ajutorul de stat, însă nu este politica Comisiei, deci nu voi intra în detalii, pentru că colegii mei de la concurență vor uh, discută despre acest subiect, însă uh, Problema aceasta nu este una specifică atunci când e vorba de un ajutor fiscal, ajutor de stat care este incompatibil cu reglementările fiscale. Când este declarat incompatibil, atunci uh, se intervine. Însă, în legătură cu regimurile specifice belgiene de care ați vorbit dumneavoastră și dobândă, aici uh, trebuie să se evalueze caz după caz cu uh, sistemele, clauzele de salvgardare pe care le avem. Avem sisteme în anumite state membre care sunt uh, cuplate cu măsuri antiabuz mult mai concrete și mult mai eficiente decât regimul belgian de impozitare. Aici uh, am făcut câteva recomandări uh, în cadrul semestrului european în acest sens către Belgia. E un dialog pe care îl purtăm de mai de mult cu Belgia. Nu e vorba de un sistem care este condamnabil în sine, dar trebuie ca el să fie compatibil cu regulile foarte stricte antiabuz și deci Sistemul italian, din acest punct de vedere, ni se pare mai robust decât cel care se aplică în momentul de față în Belgia. Știu însă că e un subiect care se dezbate în momentul de față în rândul politicienilor belgieni. Un ultim punct se va referi la hotărârile fiscale, pentru ca să spunem două lucruri. Se pare că n-a existat o trezire după LuxLeaks uh, pentru ca să existe un schimb de mesaje uh, mai eficient în legătură cu hotărârile fiscale. Am discutat în cadrul codului de conduită din 2010 despre acest subiect. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că aș vrea să susțin uh, ideile prezentate de colegul din Parlamentul olandez atunci când avem o bază legală, un temei legal solid și foarte ambițios, atunci e mult mai ușor să avem un rezultat bun decât atunci când avem un soft law care este de fapt supus uh, bunăvoinței statelor membre. Deci ceea ce pot să vă asigur acum este că odată cu directiva pe hotărârile fiscale suntem mai bine armați, ca să zic așa, mai bine pregătiți pentru ca să acționăm decât în trecut. Sunt deschis pentru discuții bilaterale, desigur, afară, pentru că nu avem timp acum înăuntru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc și tuturor vorbitorilor din această sesiune. Terminăm cu runda 1 acum și vom continua cu Uniunea Bancară. Acum aș vrea să-l rog pe domnul Varoie să vină aici la prezidiu. Ladies and gentlemen, may I ask your attention, please? Doamnelor și domnilor, vă rog să fiți atenți o secundă. beginnen? Okay. Ladies and gentlemen, I, jo I joined my Doamnelor și domnilor, alături de colegul meu din uh, Senatul uh, olandez, aș dori să mulțumesc uh, Parlamentul European pentru cel, organizarea celor două sesiuni, a doua sesiune fiind dedicată Uniunii Bancare. Uniunea Bancară reprezintă o reformă fundamentală a Uniunii Europene cu scopul de a consolida stabilitatea sistemului financiar. Obiectivul acestei sesiuni este de a discuta cele mai importante realizări uh, obținute până acum, în același timp uh, provocările viitoare uh, și pașii suplimentari necesari pentru a finaliza Uniunea Bancară. Mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție sunt operaționale în acest moment și am dorit să salutăm alături de noi pe Daniel uh, Nui, președintele Comitetului de Supraveghere a Băncii Europene și Elke König, președintele Comitetului Unic de Rezoluție, din partea cărora vom afla care sunt experiențele noilor uh, instituții și așteptările lor pentru viitor. Sesiunea de astăzi vine la o zi după votul din Comisia Econ pe marginea primului raport anual um, referitor la Uniunea Europeană, la Uniunea Bancară, domnul Gualtieri fiind raportor. Cu, în acest raport se Uh, trece în revistă, sunt trecute în revistă evoluțiile din anul 2015 legate de Uniunea Europeană. În plus, activitatea Comisiei ECON și propunerea Comi- uh, Comisiei Europene privind o schemă comună europeană de garantare a depozitelor uh, bancare a fost inițiată. În Senatul olandez și în Camera Reprezentanților olandez s-au purtat dezbateri tocmai pe această temă. Drept urmare, ne interesează în mod special această dezbatere referitoare la finalizarea celui de-al treilea pilon al Uniunii uh, bancare. Ne bucurăm să putem avea un schimb de opinii pentru a putea să testăm capacitatea Uniunii Europene de a intra într-un nou uh, eră de protecție în cadrul uh, Uniunii Bancare. Și ne bucurăm să facem o legătură să uh, spargem legătura între partea de datorie suverană și bănci pentru a restabili încrederea. Aș vrea să-i dau uh, cuvântul acum domnului uh, Daniel Nui, doamnei Daniel Nui, de fapt, președintea Consiliului de Supraveghere al Băncii Centrale Europene. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European. Este o mare plăcere pentru mine de a participa la această reuniune interparlamentară. Inițial am vrut să vorbesc despre două subiecte, despre realizările mecanismului unic de supraveghere în primul an și în al doilea rând despre felul în care regulile diferențiate la nivelul băncilor naționale previn și împiedică o supraveghere eficientă și unică. Însă, având în vedere situația pe piețe, cred că este mai bine să vă arăt care este, să vă prezint um, evaluarea supravegherii BCE a situației în zona euro și în sectorul bancar. Aș vrea să încep prin a spune că situația în zona euro, din punct de vedere bancar, este foarte diferită de cum era în 2012. Sectorul bancar este mult mai rezistent, așa cum se vede prin uh, creșterea cu 9% ratei de equity de la 9% în 2012 la 13% în urma revizuirii și procesului de evaluare care este cunoscut sub numele SREP. De, în plus, calitatea capitalului băncilor a fost îmbunătățită considerabil. Astfel, sectorul poate să absorbă mai bine uh, toate șocurile financiare care uh, vin în față de acum câțiva ani. Însă în, s-au identificat uh, pentru prima dată o definiție armonizată care a fost oferită de către EBA. Creditele neperformante au fost uh, evaluate așadar pentru prima dată și s-a creat o, un sistem mai bun de prevenire. Aceasta, uh, acesta trebuie să fie un sistem care să funcționeze pe urmă, în următorii ani. În acest sens, uh, am uh, lucrat împreună cu autoritățile naționale pentru a ne asigura că politicile non-performante sunt imediat complementate de, de măsuri care au fost stabilite la nivel european. Prin ciclul 2015 SREP am articulat pilonul al doilea al uh, cerințelor de capital, uh, cerințe de supraveghere, aceasta înseamnă că cerințele de capital nu vor crește pe viitor. Iar uh, băncile care sunt supuse supravegherii BCE sunt pregătite să um, îndeplinească cerințele de capital CRR, CRDIV pe 2009, până în 2019. De fapt, o majoritate a acestor bănci sunt deja pregătite iar uh, cerințele de phasing in și de politicile de distribuire a profitului sunt deja uh, stabilite, astfel încât să poată să îndeplinească cerințele stabilite pentru termenul de 2019. În 2015, băncile care sunt supravegheate de BCE au îmbunătățit profitul lor față de 2014. Aceasta a permis băncilor să aibă o politică de distribuire a profitului mai uh, potrivită în timp ce uh, au reușit totuși să respecte cerințele de capital uh, și să se integreze bine în economie. Acest sector are și rezerve pentru a putea să țină cont de uh, capitalul propriu stabilit pentru toate aceste bănci. În timp ce BRRD-ul uh, a stabilit uh, care sunt uh, pilonii importanți. Acum avem un regim care de rezoluții care trebuie să asigure sectorul bancar că este cel care va suporta costurile recapitalizării dacă o bancă are nevoie de așa ceva și nu contribuabilul. Această disciplină impusă de BRRD pentru investitori și pentru bănci uh, nu este justificată momentan în lumina unui nivel mult mai ridicat de capital în, pe care l-au băncile și în lumina cerințelor minime de capital. Dar uh, permiteți-mi acum să analizăm uh, această situație și să vorbesc și puțin despre ceea ce vroiam la început să spun. În primul rând, în ceea ce privește realizările mecanismului unic de supraveghere în primul său an. Stabilirea supravegherii BCE, supravegherii bancare, ca unitate de supraveghere pentru întreaga zonă euro într-o perioadă de timp foarte scurtă a fost o realizare fără precedent. În punerea în aplicare a rolului nostru de supraveghere, un jalon în abordarea noastră este să tratăm toate băncile supravegheate cu aceleași caracteristici, adică să fim cu adevărat un unic supraveghetor. Pentru a putea atinge acest obiectiv, BCE-ul necesită două puncte. În primul rând, reguli omogene și o manieră omogenă în aplicarea acestora. Fiind dat, de când avem acest mecanism unic de supraveghere, am luat, uh, făcut pași importanți în ambele domenii. În ceea ce privește regulile de supraveghere prudențială, am stabilit o metodologie comună pentru revizuirea de supraveghere și procesul de evaluare care să se aplice tuturor instituțiilor uh, importante. Aceasta înseamnă că acum stabilim uh, cerințe riguroase și echitabile și încercăm să creăm acel, uh, acea bază de pornire egală în temeiul juridic existent. Însă nu avem o singură regulă pe care o aplicăm, un set de reguli și de aceea o armonizare totală a practicilor de supraveghere nu este posibilă. O chestiune importantă sunt așa numitele opțiuni uh, și în cadrul CRR și CRDV. Unele dintre ele sunt uh, deja fac parte din uh, practica BCE și putem să vă spunem deja acum că o politică de armonizare pentru majoritatea lor va fi implementată în 2016. Acest al doilea subiect pe care vreau să-l abordez este exact de cum uh, regulile bancare diferite pot preveni, din păcate, o supraveghere eficientă și unică. Există o limită la armonizarea regulilor naționale de supraveghere. Aceste diferențe nu pot fi abordate către noi, iar divergențele distorsionează ideea de egalitate de la început pe care ar trebui să o aibă toți supraveghetorii. În primul rând, legislația Uniunii dă opțiuni statelor membre care pot să fie transpuse în legislație națională. În acest caz, însă, BCE-ul nu poate să continue obligativitatea de, de armonizare. E de aceea nevoie să stabilim uh, un răspuns chiar la sursa problemei. În al doilea rând, o sursă importantă a divergențelor provine de la folosirea unor directive în loc de regulamente. Haideți să vă dau un exemplu. În momentul în care este nevoie cel mai mult de intervenția rapidă a supraveghetorului este exact când banca are probleme. Iată de ce BRRD-ul a dat supraveghetorilor puteri de intervenție rapidă. Fiind dat însă că aceasta este o directivă a Uniunii Europene, BRRD-ul uh, este la îndemâna transpunerii în uh, legislație națională de către statele membre. Deci, ca rezultat, BCE-ul este confruntat cu 19 legislații diferite în zona euro. În ceea ce privește legislația în domeniu, e clar că nu este suficient să avem doar uh, directive, ci e nevoie de regulamente, după părerea mea. În al treilea rând, legislația națională poate fi o problemă și pentru nivelul de pornire egal între băncile din Uniunea Bancară, chiar când nu e vorba neapărat de nevoia de a transpune legislația Uniunii. Marja de manevră a BCE în armonizarea regulilor în Uniunea Bancară este limitată de reguli suplimentare și obligații care sunt introduce de legile naționale. În anumite țări, de exemplu, unele practici non-obligatorii de supraveghere uh, sunt uh, transpuse în uh, acte legale obligatorii. Pentru a avea însă o adevărată uniune bancară, statele membre trebuie să se abțină de la punerea de obstacole în calea unei supravegheri unice și uniforme și în calea exercitării de supraveghere uh, de către BCE. În concluzie, mecanismul de supraveghere a fost creat de către legislatorii Uniunii cu misiunea de a fi finalizat și noi facem tot posibilul pentru a reuși acesta, însă avem limite la ceea ce putem face și cu ajutorul dumneavoastră legislatorii din uh, Europa, atât la nivel european cât și la nivel național, sperăm să putem găsi în fine o soluție la supravegherea unică. Trebuie să lucrăm împreună pentru a reduce fragmentările existente și trebuie să fim vigilenți în ceea ce privește legislația în fază de proiect, atât la nivel național cât și la nivelul Uniune, pentru a ne asigura că regulile prudențiale pentru bănci sunt armonizate complet pentru a putea îndeplini misiunea pe care dumneavoastră ne-ați atribuit-o. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamna Daniel Nui, și acum o să invit să ia cuvântul uh, pe dr. Elke Koenig, președinte al Single Resolution Board, pentru această intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale fiind o organizație foarte nouă pentru SRM, există o primă ocazie. Pentru mine, prima ocazie să mă adresez în același timp membrilor Parlamentelor Naționale și membrilor Parlamentului European. Lucru extrem de important, suntem angajați <clears throat> să fim responsabili și să dăm dovadă de transparență. Și pentru mine e pentru prima dată că mă adresez dumneavoastră împreună cu colega Daniel Nui și o să vedeți că sunt multe elemente comune în lucrurile de care ne ocupăm și pe care ne concentrăm. O să, trec, o să încerc să trec la cele două subiecte principale realizări al uh, Consiliului Unic de Rezoluție în 2015 și priorități identificate pentru 2016. Și nu mă pot abține la sfârșit să nu revin la ce a spus Daniel la început un lucru pe care îl sprijină întru totul și sunt de acord. Principale realizări la SRB în 2015. Fiind la Comisia Econ cu doar două săptămâni în urmă, o să încerc să nu repet la această reuniune ce am spus atunci, dar e un lucru pe care îl spun de fiecare dată. Încă suntem în faza de început, avem acum cam 130 de angajați, Sperăm să se dubleze numărul până la sfârșitul anului curent. Ne pune pe viitor organizația și cel puțin până acum merge bine. Dar mai sunt multe de făcut, desigur. Acum, trecând la elemente de conținut, SRB era deja operațional în planificarea rezoluției încă de anul trecut și, după cum s-a precizat în raportul domnului Gualtieri, și am încercat și am depus eforturi să ne asigurăm că în ultimele câteva luni suntem gata să preluăm pe deplin responsabilitățile legate de acțiuni de rezoluție, începând cu luna ianuarie anului curent. Am avut negocieri, în primul rând, s-a semnat un acord în decembrie, dar convenit încă dinainte, între Parlamentul European și SRB, în legătură cu schimbul de informații și conlucrarea, de asemenea un memorandum de înțelegere între BCE și SRB în legătură cu cooperarea și schimbul de informații. Ambele s-au realizat și se aplică punerea în comună informațiilor, în special cu BCE, după cum se prevede în regulamentul de înființare al SRM, sunt de importanță deosebită pentru noi și stăm în contacte strânse cu BCE pentru a le transpune în acțiune schimbul de informații unul dintre subiectele pe care Daniel, noi și cu mine le abordăm ori de câte ori ne întâlnim. Cooperarea strânsă care trebuie să se stabilească și mă bucur să vă spun că s-a și stabilit cu autoritățile naționale de rezoluție. E ceva esențial pentru că autoritățile naționale de rezoluție joacă un rol extrem de important nu în ultimul rând, în ce privește instituțiile mai puțin semnificative, dar și mecanismul nostru de transpunere în instituții și să spunem deschis, multe cunoștințe naționale sunt necesare în domeniul nostru și, prin urmare, trebuie să conlucrăm. am redactat, să suntem în faza finală de redactare a unui manual de planificare de rezoluție și a unui manual de gestionare a crizelor cu autoritățile naționale și o să ne permite să avem uh, o planificare coerentă și, dacă e necesar, și să tratăm orice caz de rezoluție în zona euro în viitor. De dragul transparenței, Intenționăm să publicăm un document succint care să dea orientare în paralel cu ce a spus dumneavoastră gadul, ghidul privind supravegherea, ulterior în cursul anului curent, pentru ca și industria, dar și publicul larg să înțeleagă mai bine abordarea noastră față de planificarea în materie de rezoluție. Insist pe termenul planificare, dar în caz de rezoluție, extrem de important să se asigure transparență și certitudine pe piețe coordonarea cu autoritățile naționale, pe lângă coordonarea cu BC, de cea mai mare importanță, dar nu e suficient și trebuie să ne coordonăm și să cooperăm și pe plan internațional, în afara zonei euro și în afara Uniunii Europene, pentru că majoritatea celor mai mari bănci au activități și în interiorul și în exteriorul zonei euro. Cred că putem afirma și corespunde cu ce s-a mai spus în ultimii ani. S-au întâmplat multe lucruri, nu doar în materie de supraveghere, ci și de planificarea rezoluției, dar mai sunt chestiuni în suspensie. Iată de ce mă refer acum pe scurt uh, la principalele priorități pentru 2016. SRB, după cum am spus, privește în viitor la nivel de organizație și ne concentrăm preplanificarea rezoluției cu convingerea fermă că o bună planificare a rezoluției sperăm va duce la evitarea unui caz de rezoluție sau alte. Pe jumătate în glumă spun că nu stăm să așteptăm să vină primii clienți să ne bată la ușă. Principalul obiectiv al SRB pentru 2016 în acest domeniu al planificării în materie de rezoluție este de a <clears throat> realiza pe deplin o capacitate de planificare de a fi gata să respectăm planurile de rezoluție pentru toate entitățile din mandatul nostru și să stabilim echipele naționale interne de rezoluție. O parte a acestea, nu singura parte, ci una foarte importantă este cea de a stabili cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile pentru entitățile și indivizii acoperiți. Asta se va finaliza, sperăm, înainte de sfârșitul anului curent. EMRA se va acoperi sau va acoperi toate băncile din Uniunea Europeană aceste cerințe minime de fonduri proprii și pasive eligibile, Emra Va trebui să respectăm și unele dintre cerințele TILE, acronimul standardelor la nivel internațional, și să existe o abordare cu adevărat coerentă și e o veste bună că e fezabil și e înțeles și de industrie. MREL de numai puțin de 8% din toate pasivele, dar într-o abordare de la caz la caz, poate deasupra cerințelor existente pentru băncile cele mai mari din Uniunea Bancară. Stabilirea MREL nu va însemna doar stabilirea de ținte cantitative pe bancă și vestea bună este probabil Sfintele cantitative nu vor fi un stres major pentru majoritatea băncilor, dar va trebui să decidem și trăsături calitative care vor reprezenta mai mari uh, probleme de implementat și ar putea cere mai mult timp să se ajusteze băncile, dar se va face de la caz la caz și e ceva necesar pentru a ne asigura ca băncile pe viitor sunt în măsură să rezolve astfel de probleme. SRB va clarifica și alte subiecte, inclusiv modul în care vom utiliza diversele instrumente pe care le avem la dispoziție, dar și e ceva care corespunde cu ce spunea Daniel înaintea mea, un domeniu care îmi spune că e nevoie mai mult de unitate decât de diversitate și e vorba de o ierarhie a calității creditelor, implementarea BRRD pentru a vedea că regulile se pot aplica în mod similar și că nu ne confruntăm, după cum se întâmplă acum, cu 19 state membre care au transpus BRRD în conformitate cu spiritul directivei, dar cu anumită diversitate. Acum să închei pe notă pozitivă. Nu e chiar un dezastru, dar e o bataie de cap și în unele cazuri duce la rezultate mai puțin avantajoase sau o procedură mai puțin lină. Foarte pe scurt, doar ca să vă spun ce se întâmplă cu fondul uh, unic de rezoluție. Avem aranjamentele, uh, primele acorduri de facilitate de credit sau semnat, următoarele o să se semneze în săptămâna următoare. Am uh, colectat deja contribuții pentru 2015. Ceea ce s-a făcut la sfârșitul ianuarie, ni s-au transferat. Acum reprezintă 4,3 miliarde, ceea ce corespunde cu așteptările. Începește contribuțiile pentru 2016, se vor transfera către SRF pe 30 iunie și atunci vom avea contribuțiile pentru primii 2 ani. Și acum permiteți-mi să revin înainte de a-mi expira cu totul timpul la această Daniel. E corect să spunem că din 2008-2009 s-au întâmplat multe lucruri. Băncile sunt mai sigure, mai solide, mai puțin expuse decât erau atunci în vârful crizei sau chiar și după criză. Asta înseamnă că sistemul european e mai rezilient la șocuri economice. În plus, cred că BRRD, da, dacă se întâmplă ceva, ne dă un cadru de rezoluție. E cunoscut de la jumătatea lui 2014, suntem angajați să-l implementăm în mod coerent și în manieră transparentă. Conceptul de complexitate și impredictibilitate există, dar devine mai puțin adevărat în rezoluțiile bancare. BRRD ne dă un set clar de reguli privind uh, partajarea poverii și e un angajament de a fi utilizat într-o manieră transparentă și coerentă. Și cu asta mă opresc și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, acum aș vrea să dau cuvântul domnului Roberto Gualtieri, președintele Comisiei Econ și raportor la primul anual raport uh, privind Uniunea Bancară. Thank you, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr o plăcere să le vedem împreună pe reprezentantele celor uh, doi piloni a Uniunii Bancare. Știți că Parlamentul European a sprijinit dintotdeauna acest proiect. Deci este un lucru bun că în primul raport anual care tocmai a fost adoptat ieri cu o mare majoritate, cu 71% din voturile exprimate, avem o evaluare gen, uh, generală a primului an de Uniune, de Uniune B, B, bancară, a mecanismului unic de supraveghere, primul pas al acestei Uniuni bancare. Parlamentul European consideră că instituirea mecanismului unic de supraveghere a fost încunată de succes, atât din punctul de vedere al uh, dimensiuni operaționale, cât și din punctul de vedere al calității supravegherii. Din punct de vedere operațional, este remarcabil cât de multe s-au uh, realizat într-o perioadă atât de scurtă de timp. Desigur, lucrurile pot fi îmbunătățite atunci când vine vorba de interacțiunile cu autoritățile de, uh, de supraveghere și, din punctul de vedere legislativ, Poate este necesar ca anumite proceduri administrative să fie simplificate pentru ca procesul decizional să fie unul mai simplu. Ajungând la politicile de supraveghere, cred că mecanismul unic de supraveghere a avut o contribuție importantă pentru a întări rezistența, reziliența sistemului bancar european. Sunt de acord cu comentariile lui Daniel Nui și eu consider că atât calitatea cât, cât și cantitatea activelor deținute de băncile europene s-au îmbunătățit. O situație care nu se reflectă în ultimele sau în câteva din ultimele evoluții de pe piețele financiare. Cred că un factor care a contribuit la îmbunătățirea calității și cantității uh, activelor deținute de, b- de bănci se referă tocmai la aceste acțiuni de supraveghere. În legătură cu un anumit, uh, un anumit uh, subiect, cantitatea minimă de distribuit, um, legislația actuală poate fi clarificată mai mult Însă acest lucru nu trebuie să fie un obstacol în fața unui, uh, unui grad mai mare de flexibilitate și aș dori să o întreb și pe Daniel, în lumina ultimelor, uh, ultimelor evoluții, dacă decizia anterioară, dacă nu se poate reveni la decizia anterioară, tocmai pentru a putea uh, profita la maxim de flexibilitatea existentă. Apoi, în legătură cu necesitatea de revizuire a, a legislației, știm că soluția actuală cu aceste titluri de valoare poate nu este cea optimă. Suntem de acord că este nevoie de armonizare suplimentară la nivel uh, legislativ. Uh, de o armonizare a mm, prerogativelor care revin uh, statelor uh, membre, chiar dacă este vorba de puncte o natură tehnică, în general suntem de acord cu eforturi cu eforturile de armonizare și de intervenție pe plan legislativ. Este un lucru recunoscut chiar și în uh, negocierile, în acordul uh, convenit cu Regatul Unit. Este nevoie de uh, mai multă armonizare în Uniunea Bancară. Există un singur manual de urmat și sper că acesta va fi, va fi păstrat. Și în plus, acest acest manual ne demonstrează că armonizarea este utilă și că asigură buna funcționare a supravegherii. Apoi există tema mai largă de a îmbunătăți capacitatea de a, de a evalua bilanțurile anuale, activitățile financiare ale băncilor. Cred că trebuie să analizăm toate formele de risc uh, care, la care sunt supuse băncile și capitalurile din categoria 3. Apoi să nu uităm de mecanismul unic de rezoluție, după cum a spus el, că acesta se află în continuare în etapele inițiale și este important să sprijinim principiul bail-in, care este un principiu fundamental. Se poartă o dezbatere importantă în câteva state membre. Um, respectarea acestui uh, principiu nu înseamnă că nu evaluăm diferitele opțiuni uh, existente, diferite instrumente de rezoluții alternative lichidării și o proporționalitate adecvată, echitate, toate elemente care există în cadrul uh, legislativ și care pot fi folosite pentru a garanta, pe de o parte, claritate și transparență și, pe de altă parte, pentru a putea garanta uh, stabilitatea financiară și a păstra încrederea în sistemul bancar. Și, în fine, există și acest, această chestiune a finalizării Uniunii Bancare. Majoritatea Parlamentului European a salutat, a salutat uh, propunerea Comisiei uh, referitoare la garantarea depozitelor uh, bancare. Trebuie să nu dorim să anticipăm de pe acum rezultatul final, însă prima părere este una pozitivă. Există și angajamentul de a lucra pentru a reduce riscurile. Suntem de acord uh, în vis-a-vis -vis de anumite puncte, trebuie să fim uh, precauți vis-a-vis -vis de datoriile suverane Cred că acest lucru trebuie abordat pe termen, pe termen uh, mediu, în, în cadrul uh, instituțiilor uh, internaționale, Comitetul Bancar de la, de la Basel privind cerințele de capital propriu. Deci Parlamentul European este pregătiți să abordeze această temă. Ne dorim în același timp o abordare precaută și cred că domnul Draghi a, a avut o părere similară ieri și trebuie să recunosc că sunt cu totul de acord cu dumnealui. Acestea sunt uh, opiniile noastre. Eu am insistat asupra unor puncte specifice și sper că vom avea posibilitatea de a discuta mai mult uh, cu parlamentele naționale, cu um, mecanismul unic de rezoluție și cu mecanismul unic de supraveghere asupra acestor aspecte importante pentru finalizarea Uniunii Bancare. Vă mulțumesc, domnule Gualtieri. Aș dori să dau acum cuvântul doamnei Hübner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urma celor spuse, cred că pentru noi toți a devenit clar că proiectul Uniunii Bancare încă nu s-a definitivat și, uitându-ne înspre viitor, cred că ar fi util să ne aducem aminte că noi am lansat Uniunea Bancară cu pornind de la ideea um, tăierii acestei legături între datoriile suverane și datoriile uh, băncilor și insistând asupra necesității de a avea un, o supraveghere unică a instituțiilor bancare care au activități transfrontaliere în Uniunea Europeană. Deci este important să pornim de la origine, de la motivele inițiale pe care le-am avut. Este, este adevărat că s-au făcut multe lucruri și prezentările doamnei Nui și a doamnei König ne-au oferit argumente în acest sens. Parlamentul European demarează activitățile pe marginea creării unui mecanism european de garantarea a depozitelor bancare Poate este mai ușor ca anumite soluții să fie implementate într-un număr limitat uh, de state. Pentru Uniunea Bancară este important că există posibilitatea ca statele din AF, care nu uh, dispun de, moned- de moneda euro, să colaboreze uh, îndeaproape cu mecanismul, cu mecanismul unic de supraveghere, ceea ce face să facă și obiectul mecanismului uh, unic de rezoluție a băncilor. Este păcat că Danemarca nu face parte din acest uh, sistem, din uh, statele care nu, fac, care nu au moneda euro, doar Regatul Unic și Suedia au uh, indicat că nu doresc să participe la Uniunea Uniunea Bancară, dar este până la urmă în interesul tuturor statelor să participe la, la Uniunea Bancară, care este un proiect care poate participa, care poate mm, susține um, aprofundarea integrării europene. Este de asemenea adevărat că deseori state care nu fac parte din zona euro ar să fie tocmai statele care ar avea nevoie de o soluție europeană din punctul de vedere al, din punctul de vedere al supravegării uh, bancare. Sectorul bancar din centrul și estul uh, Europei uh, este caracterizat tocmai prin active deținute de bănci cu care au activități transfrontaliere care fac obiectul acestei supravegheri care a fost din, care se regăsește în proiectul Uniunii Bancare. Aceste, ac, ac, aceste active sunt deținute de bănci care au reședință în alte state. În Republica Cehă se estimează că 88% din, din, din capitalul uh, local este deținut de fapt în exteriorul Republicii Cehe, majoritatea dintre acestea provenind din zona euro. Situația din Bulgaria este una similară. Și în fine aș dori să spun că um, ar fi, ar fi o idee bună dacă cât mai multe state membre, dintre cele care la un moment dat vor adopta zona euro, vor face parte din Uniunea Bancară. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Karin Berger din partea Adunării Naționale a Franței. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, felicitări doamnei Nui și doamnei König este foarte important uh, să iei o decizie, dar mai greu este ca lucrurile să devină concrete. Intervenția mea se va baza pe trei puncte. Primul punct, unde suntem în momentul de față, noi în Franța, în ceea ce privește aplicarea Uniunii Bancare. Am uh, făcut progrese pe aceste teme pentru că în uh, legătură cu evoluția mecanismelor de rezoluție, decizia a fost luată în Franța de acum 2 ani printr-o lege care a fost adoptată în 2013 și uh, pe un total de me totalul mecanismelor de supraveghere, toate procesele care sunt prevăzute de către Uniunea Bancară au fost puse în aplicare în Franța și din acest punct de vedere Întrebarea la, asupra căreia vei reveni, cea cu privire la garanția bancară, este cea mai importantă, iar țara, în, în Franța, în calitate cu de țară membră, a făcut progrese foarte mari. Din punct de vedere francez, noi susținem această evoluție și vom face tot posibilul pentru a aplica toate cerințele care revin din uh, diferitele directive europene. Al doilea punct se referă la provocările viitoarei uniuni bancare în următoarele luni și în următorii ani. Da, e adevărat, am făcut foarte multe și, într-adevăr, trebuie să fim uh, foarte mândri în legătură cu uh, sporirea reglementării și a supravegherii în domeniul financiar. Acestea sunt cele două prim, doi, cei doi piloni uh, cei mai importanți în legătură cu reglementarea și supravegherea generală. Al doilea pilon e legat de supravegherea bancară. Deci, rezoluția unică, supravegherea bancară sunt într-adevăr progrese foarte mari care s-au făcut. Dacă ni s-ar fi zis acum câțiva ani că într-o zi vom uh, reuși să punem în aplicare aceste mecanisme la nivel european, nu știu dacă mulți dintre noi ar fi crezut acest lucru. Suntem foarte mândri că am putut să punem în aplicare aceste noi mecanisme. Ce înseamnă aceasta însă concret pentru populația europeană? Dezbaterea de astăzi este martor pentru faptul că acum încă discutăm de chestiuni foarte tehnice, foarte abstracte și macroeconomice. Pentru, ca, pentru cetățenii europeni, Uniunea bancară va fi garantată doar în ziua în care banii lor personal vor fi garantați ziua în care depozitele bancare, adică încrederea în valută până la urmă, va fi, vor fi protejate de mecanisme de reglementare pe care le-am uh, pus în aplicare. Pentru ca Uniunea Europeană să poată trece de la stadiul unei frumoase construcții europene la un stadiu politic la nivel european, trebuie să mergem la capătul acestui proiect, deci trebuie să mergem către garanția acestor depozite Uh, pentru ca uh, să uh, spunem că nu trebuie să, trebuie să rezolvăm aceste probleme cât se poate mai de repede. Europa, așadar, și toate țările europene să facă progrese în acest domeniu acestei solidarități. Și cred că altfel, dacă nu reușim acest lucru, Uniunea Bancară nu va fi niciodată finalizată, nu va fi niciodată un plus pentru cetățenii europeni. Apoi, al treilea punct se referă la reglementarea financiară în general. Cei care sunt pasionați de aceasta au citit foarte mult în ultima vreme despre riscurile financiare cu care se confruntă Europa și lumea în general. Avem de-a face aici cu o bulă, practic, care nu a fost rezolvată din 2008 încoace. E vorba de o bulă de îndatorare, de fapt, uh, îndatorare publică, îndatorare bancară și um, e vorba de așa numitul deleveraging la nivel global, care încă nu a reușit să ajungă la bun sfârșit. Mecanismele pe care le punem în aplicare la nivel bancar sunt bune. Ele ne oferă posibilitatea de a preveni riscuri uh, legate de această, de această problemă bancară pe care am văzut-o deja acum câțiva ani și deci riscurile trebuie să aibă acum și uh, soluții. E vorba de gestiunea activelor, pasivelor și de toate aceste fonduri care s-au acumulat fie pe lângă mecanismele bancare, fie uh, pe care anumite bănci au ales să le scoate din bilanțurile lor pentru ca să nu mai pară datorate. E vorba de așa numitul banking din umbră sau shadow banking, dar și mecanismele de fonduri de pensie, asigurări de viață și toate aceste uh, Um, fonduri foarte ridicate în Europa, care sunt primele care sunt, de fapt, supraveghete în momentul de față de către piețele financiare. Acesta va fi și concluzia mea. Am avansat foarte mult în ceea ce privește reglementarea bancară și supravegherea unică. Trebuie să facem un ultim pas acum pentru a ne asigura că această uniune bancară să fie în serviciul cetățenilor, mergând spre garantarea depozitelor, dar noi, europenii, trebuie să ne imaginăm așadar deja ce ar uh, însemna pentru cetățenii noștri dificultatea de a răspunde la o nouă criză financiară. Dacă această um, criză financiară nu ar uh, atinge numai băncile, ci toate uh, criza, toată criza financiară în general. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Karin Berge și acum aș vrea să dau cuvântul ultimului vorbitor. E vorba de colegul meu de la Senatul olandez, doamna Oriete Bast. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte și drag uh, Martin Van Hoye, colegul meu drag. Contribuția mea în această după-amiază în numele Senatului uh, olandez se referă la propunerea pentru o schemă de asigurare a depozitelor la nivel european. Aș vrea să subliniez în primul rând că nevoia de a stabili și crea o astfel de schemă acum este înțeleasă de către Senatul olandez și de către Parlamentul olandez în totalitatea sa. Lăsând la o parte acestea însă, eu aș vrea să discut despre un aspect în mod special al acestei scheme și anume fondul de asigurare a depozitelor. O schemă de asigurare a depozitelor are două funcții protejarea deponenților în cazul că banca dă faliment și minimizarea posibilității de instabilitate financiară, mai ales prin faliment. Pentru a putea însă pune în aplicare aceste funcții, schema trebuie să îndeplinească anumite cerințe, pentru că altfel ar fi contraproductivă. Două aspecte din această procedură necesită amendamente pentru că și ar putea să aibă um, efecte opuse cele, celor intenționate. Prima um, mea îngrijorare se referă la investiții, la fondurile de investiții. În cazul în care acestea ar afecta uh, depozitele, clienții băncii care eșuează trebuie să pună la dispoziție banii respectiv repede și fără costuri. Ar fi bine de aceea ca fondul să fie ținut într-un cont uh, la BCE, separat. Însă articolul 75.3 al propunerii relevante spune că fondurile trebuie să fie investite și că trebuie să fie investite, citez, în active, lichide, cât se poate de valoroase. Însă nu ar fi bine, și întreb aici în numele colegilor mei senatori, nu ar fi mai bine să se excludă din acest articol posibilitatea ca fondul să fie investit direct sau indirect, mai ales indirect, de fapt, printr-un index bursier de către bănci, care, de către bănci al fondului așadar care intră în schemele de depozitare nu am vrea ca valoarea acestui fond să cadă în momentul în care este necesar uh, exact acțiunea sa și nici nu ne-am dorit ca gestionatorul de fonduri să vândă acțiuni ale băncii în momentul în care banca trece printr-o perioadă dificilă, pentru că aceasta nu ar face decât să exacerbeze problema. Apoi, al doilea aspect se referă la situația în care fondul, deci fondul de asigurare a depozitelor și-a atins uh, obiectivul uh, țintit. După cum citim aici, din acel moment banca nu mai trebuie să mai facă nicio altă contribuție suplimentară. Să ne amintim că, de exemplu, contribuțiile sunt legate de riscuri. Deci, dacă contribuția băncilor se oprește, atunci nu mai există un, uh, acțiune legată de riscuri, ceea ce ar crea un stimulent pentru bănci să ia mai multe riscuri, pentru că astfel de activități nu mai sunt penalizate, de exemplu, prin, sau nu mai sunt recompensate printr-o primă legată de risc. Și deci, astfel, ar exista o subvenționare indirectă a băncilor care aduc cu ele un risc. Trebuie să ne gândim la ceea ce se întâmplă cu fondul în momentul în care și-a, și, -a, atins uh, dimensiunea țintită și bazându-ne pe contribuțiile sale, ar trebui să vedem dacă aceasta nu are un efect pozitiv asupra unor bănci care au devenit mai sigure, pentru că astfel ar de- mai multe bănci ar fi uh, în categoria mai sigură și altele ar fi evident mai puțin sigure. Dar colegii mei poate au și ceva de adăugat. Mulțumesc foarte mult, doamna Henriette Trust. Aș dori acum să mulțumesc tuturor celor cinci vorbitori pe acest subiect și, bineînțeles, și lui Daniel Nui și uh, Elke König de la BCE. Și vreau să-i dau cuvântul acum domnului Gualtieri, care va fi uh, președinte în această a doua parte a rundei a doua. Vă rog, mulțumesc. Acum primul vorbitor vom folosi același format ca prima parte, este Ștefan Radu Oprea de la Senatul Român. Two minutes. Două minute aveți, domnule Oprea. România, referitor la Uniunea Bancară, spune că obiectivul urmărit ar trebui să fie realizarea unei uniuni financiare stabile prin finalizarea uniunii bancare. Aceasta reprezintă un pas esențial în vederea consolidării Uniunii Economice și Monetare. Acest obiectiv trebuie îndeplinit într-o manieră inclusivă și transparentă în cadrul Uniunii Europene 28, fără să se ridice bariere suplimentare pentru statele membre Uniunii UE care nu fac parte încă din zona euro. Instrumentele necesare pentru supravegherea și rezoluția sistemului bancar european există deja în cadrul mecanismelor actuale. În opinia noastră, trebuie să urmărim mai întâi cum va funcționa efectiv cadrul de reglementare actual pe termen mediu, înainte de a iniția noi mecanisme și noi instrumente în acest domeniu. Orice nouă măsură prevăzută în această privință ar trebui analizată prin, prin, din perspectiva mai largă a coerenței instrumentelor deja adoptate și implementate ținând cont de necesitatea menținerii suveranității fiscale a statelor membre. Deși România nu este un stat membru al zonei euro, ea a participat activ la negocierile pentru crearea Uniunii Bancare, inclusiv la stabilirea instrumentelor necesare pentru supravegherea și rezoluția sistemului bancar european. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim. Acum Hans Michelbach din Bundestagul German. Domnule președinte, vă mulțumesc. Aș dori să revin la problemele pe care uh, la care asistăm și în acest moment cu valorile activelor bancare, care sunt strâns legate de problemele sectorului financiar actual. Sectorul bancar, prin uh, sistemele de protecție pe care le-am creat prin Uniunea Bancară, este mult mai bine separat de restul economiei. Cu toate acestea, foarte mulți investitori au probleme legate de încredere și înțeleg că unele bănci nu sunt suficient de sănătoase se pune întrebarea de unde provine această lipsă de încredere și ar trebui să ne preocupe și pe noi această temă. Trebuie să înțelegem că și noi avem uh, o parte de vină, o parte de vină revine, revine băncii centrale de europene și băncilor centrale uh, în general, care prin politica lor monetară generoasă au pus la, au pus la dispoziție fonduri uh, foarte, foarte largi, ceea ce nu a determinat instituțiile bancare să-și asigure uh, suficient capital uh, propriu. Deci, în comparație cu alte instituții bancare internaționale, băncile europene, din acest punct de vedere, din, din acest punct de vedere sunt într-o poziție mai vulnerabilă. Uh, pe de altă parte, pentru economia reală avem nevoie de bănci uh, solide, ceea ce situația la care vom ajunge pe viitor. Însă acest lucru nu ne rezolvă uh, problemele cu care se confruntă în acest moment acțiunile băncilor pe piețele financiare, o problemă care rămâne în continuare de rezolvat. Next. Mulțumesc. Urmează Enrico Dias din uh, adunarea națională din Portugalia. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru discursurile foarte bune pe care le-am auzit astăzi, uh, pline de informații și o contribuție majoră la dezbaterea de astăzi. Dar aș dori să adresez două sau trei întrebări și o să lansez două sau trei idei, neavând decât două minute la dispoziție. În primul rând, dezechilibrul din Uniunea Bancară în ce privește pilonul 3 care n-a fost finalizat. Acest dezechilibru a dus la o situație în unele state membre în care protecția pentru deponenții mai mare decât în alte state membre, iar pentru investitori Asta a dus la IMM-uri care plătesc uh, pentru un spread mai mare. E o concurență inegală. Avem nevoie de un nivel european de schemă de asigurare a depozitelor bancare. Cheia pentru întreaga problemă. În al doilea rând, unele bănci sunt într-o situație cam fragilă ceea ce a făcut ca întreaga idee a rezoluției bancare una destul de controversată și Portugalia a fost uh, <clears throat> pe prima pagina ziarelor recente în acest sens și deocamdată rezultatul este că băncile parcurg uh, un uh, proces de concentrare, ceea ce mi se pare un lucru destul de periculos, pentru că de fapt, ce construim în Uniunea Europeană e o serie de instituții bancare de foarte mari dimensiuni care uneori sunt ceea ce se cheamă too big to fail, prea mari pentru a putea să dea faliment, ceea ce mi se pare un lucru periculos. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în SUA, <clears throat> acolo e contrariul, un sistem mai fragmentat, adică sunt mai puține bănci sistemice și riscurile sunt mai ușor de controlat. E o chestiune pe care doream să o duc în discuție. <clears throat> Ce credeți despre aceste bănci prea mari ca să poată dea faliment? Și, în fine, un alt comentariu. Să <clears throat> mm, sprijinim ideea separării băncilor cu amănuntul de băncile de investiție, ceva ce se discută de câțiva ani și urgent să facem progrese. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Acum din Parlamentul European, Eliza Ferreira, raportor din umbră la schema de garantare a depozitelor bancare. Da, o să vorbesc în engleză. Și sper să nu mă exprim prea alambicat. Mai întâi să vă mulțumesc amândurora pentru că ați venit aici. E incredibil ce activități desfășoară aceste două femei la vârful acestor instituții. Vă mulțumesc extrem de mult pentru toate eforturile pe care le depuneți, pentru competența de care dați dovadă și pentru că păstrați legătura cu Parlamentul. Întrebarea mea și dubile mele se exprimă într-un sens constructiv și favorabil, pentru că Parlamentul cred că a avut o atitudine foarte constructivă în această activitate. se referă la detaliile tranziției de la o situație în care nu am avut o abordare comună pentru bănci la situația nouă a Uniunii Bancare și această tranziție e cea pe care vreau să abordez, pentru că dumneavoastră creați sau aveți un rol în crearea noului instrument, a noi infrastructuri. Și o să o citesc pe doamna Acăni, care a spus că Scopul nu este să aveți bănci care sunt în rezoluție, ci tocmai să evitați faza de rezoluție. Dar între timp, noi am anticipat deja ceva ce nu e esențial pentru lumea Bancară, piața internă, și anume BRRD. Și e pentru prima dată în Europa că am creat acest lucru și îl avem pentru prima dată. Și există amănunte în BRRD care nu au fost testate, cum ar fi acel 8%. E ceva care a funcționat înainte ca dumneavoastră să aveți întreaga arhitectură pusă pe picioare, înainte de a avea elementele favorabile care au stabilizat piața. Deci, SM care finanțează după SSM direct băncile nu e acolo, backstop-ul nu e, linia comună de credit nu există și DGS transformat acum, EDIS nu există. Deci, aceste lucruri ar putea crea pericolul ca implementarea BRRD înainte de a crea celălalt ar putea duce la un risc sistemic uriaș și să încercăm să răspundem sau să urmăm abordarea colegilor germani și vă întreb dacă urmăriți aceste amănunte și în al doilea rând, având în vedere ce a spus colegul din Portugalia, examinați împreună cu autoritățile de de la Comisie genul de viziune pentru fiecare sector financiar de pe piață pentru a avea convergență în acțiunea noastră? Mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Urmează Zdenek Vesta din Senatul Cehii. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. O să încerc să nu am intervenție prea tehnică, să mă exprim cât mai pe înțeles. Există bănci din Uniunea Europeană care au mari lichidități și au active bune sau sunt la limita lichidității, iar sunt alte bănci care nu au lichidități și care ele însele sunt în lichidare. Fie pentru că clienții nu le plătesc înapoi împrumuturile în luate, fie pentru că au credite neperformante. 700 de milioane de corone, cam 28 de milioane de euro. E o sumă de care trebuie să se ocupe Cehia acum și să le dea băncilor. Și acești bani lipsesc. Le probleme Problem je to, že jsou vlastně... Deocamdată băncile sunt sănătoase sau măcar pretind că sunt sănătoase. Problema este că toate sunt filiale ale unor multinaționale bancare străine și aici uh, vedem noi pericolul. Când avem o uniune bancară cu potențialuri diferite, băncile încearcă să transfere banii, fondurile de la filialele sănătoase la filialele bolnave, eventual din alte țări. Și ce aș vrea să știu este dacă Uniunea Bancară crede sau are instrumente suficiente în funcțiune care să prevină, chiar dacă e legal, dar lipsit de etică, această subvenționare încrucișată a unor bănci în detrimentul altora. Apropo, mă bucur să aud foarte mult despre BEPS, despre introducerea BEPS și salutăm orice măsură care va contribui la o mai bună stabilitate financiară paneuropeană, fie prin asigurare de fonduri, fie supraveghere BEPS, orice e binevenit. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Acum François Amar din Senatul francez. Oui, merci. Mulțumesc. S-a vorbit aici despre progrese importante în reglementările bancare și salutăm măsurile despre care s-a vorbit aici în uh, introducere. Le mulțumesc vorbitorilor pentru precizările făcute în legătură cu aceste subiecte. Cu toate acestea, există unele neliniști. Una despre care s-a vorbit, legată de volatilitatea bursei, în ce privește titlurile bancare și am văzut acest lucru în ultimele zile pentru prăbușiri destul de mari pentru unele bănci europene. Alt element care a fost subliniat, care se referă la risc și îi mulțumesc lui Henriette Brest, care s-a referit la acest subiect cu abordare pertinentă. <clears throat> Prin urmare, se pun unele întrebări. Prima, legată de legiferare și extinderea necesară pe care trebuie să o aibă în special în ce privește activitățile pe care unitățile bancare le-au desfășurat în exteriorul uh, uh, bilanțului și așa numitul shadow banking pentru care BCE și FMI au atras atenția supra observatorilor și conducătorilor în legătură cu nevoia de a fi vigilenți în legătură cu riscurile asociate. Al doilea aspect se referă la coerența politicilor de reglementare în interiorul Uniunii Europene, în ce privește în special politicile de reglementare și supraveghere practicate în toate statele Uniunii Europene. Am aflat în această dimineață ca mulți alți participanți de declarația lui John Vickers, despre care știm câtă experiență are și ce anticipare a făcut în ce privește reglementările bancare. Articolul din presă era în titulă strigă de alarmă în legătură cu reglementările bancare în Europa și în special în Marea Britanie. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră aveți un punct de vedere în legătură cu această afirmație, ce credeți astăzi în legătură cu observațiile pe care le-a făcut de el sau alții care au făcut dezvăluire în ultimii ani în legătură cu anumite elemente și care au o competență în uh, comentarea acestor fenomene bancare. Ce părere aveți dumneavoastră despre aceste avertismente făcute de personalități precum John Vickers? Mulțumim. Acum Francesco Cariello din Camera Italiană a Deputaților. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi Parlamentul European Parlamentul italian a votat o moțiune care implica guvernul uh, în uh, direcția despre care vorbim acum. E vorba de o moțiune care este înaintată de către o opoziție care se referă la mecanismele bancare și la supraveghere și la situațiile de criză și aceasta a fost uh, amânată, această discuție a fost amânată însă. Trebuie să vă spun că viziunea noastră merge însă într-o direcție complet opusă și că concentrarea puterilor financiare nu este o soluție pentru problemele bancare din Europa, pentru că subminează concurența, subminează încrederea um, celor care doresc să-și economisească banii și deponenților și în același timp uh, creează poli, poli importanți care vor influența politicile guvernamentale. Deci, după părerea noastră, trebuie să mergem într-o direcție complet diferită. Suntem pentru o separare a puterilor și a tipologiilor de bănci și bănci de comerciale, de exemplu, separate și suntem și pentru o limitare teritorială a competențelor bancare, care tocmai să evite concentrările mari de capital. Comisia Europeană a dat o linie clară și evidentă care merge exact către concentrarea puterilor financiare. Și eu mă întreb, și aceasta o întrebare o pun de asemenea și colegilor aici prezenți. Cum se poate ca Comisia Europeană să dea o, să țină secretă o, ten, o sentință a Comisiei Antitrust Europeană care a dat deja o evaluare cu privire la băncile europene și la cartelul pe care acestea l-ar crea. Știm foarte bine că prin această sentință foarte mulți Um, consumatori, clienți, bancari, ar putea să denunțe și ar putea deci să facă referire la această sentință pentru a fi um, rambursați de, pentru o fraudă care a fost stabilită la nivelul cartelelor Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland și alți mari din domeniu, să zicem general, de exemplu. Deci întrebarea e care e direcția în care vrem să mergem, dacă vrem să fim de partea cetățenilor sau nu. Mulțumesc. Mulțumesc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 v-au fost adresate multe întrebări, unele mai detaliate, altele mai dificile. Vă rog, Daniel Nui. Vă mulțumesc, într-adevăr, foarte multe comentarii interesante și întrebări interesante. O să încerc să răspund pe repede celor care mi-au fost adresate mie. În ceea ce privește MDA, știu, am luat notă de faptul că ne-ați cerut să fim uh, flexibili. Există unele elemente lipse de, clari- de claritate în directivă în ceea ce privește domeniul acoperit de uh, suma uh, maxim distribuită, dar această sumă maxim distribuită este foarte, foarte clar definită și acoperă în același timp uh, distribuirea dividendelor, care din punctul nostru de vedere, de care din punctul nostru de vedere nu avem nevoie atât, atât de mare, pentru că deja recurgem la norme foarte stricte, dar sunt acoperite și diferite cupoane sau alte instrumente și problemele cu care ne confruntăm în acest moment pe piață sunt datorate parțial acestor elemente. Piețele nu înțeleg dacă aceste cupoane, uh, instrumentele respective vor fi plătite la timp și nu există o marjă prea mare de flexibilitate din acest punct de vedere. Și este vorba aici și de cei care și-au asumat anumite riscuri, care primesc anumite pachete de compensare, deci situația este foarte diferită. Vine vorba de plata unor cupoane sau unor prime față de plata unor dividende. Dar nu cred că clarificările ar fi atât de dificile din partea legiuitorilor. În al doilea rând, expunerea la datoriile, titlurile de stat. Sunt de acord că ultima criză financiară ne-a demonstrat că titlurile de stat mm, nu sunt lipsite de orice fel de risc. Deci ar trebui să introducem și aici anumite cerințe de capital, chiar dacă abordarea ar trebui să fie una precaută, să depun eforturi și pe plan internațional. Ar fi mai bine să încercăm să nu găsim o soluție europeană, ci să așteptăm o propunere din partea Comitetului de la Basel, după care legiuitorii europeni să decidă dacă doresc sau nu să o pună în aplicare. În legătură cu pilonul lipsa al Uniunii Bancare, sunt cu totul de acord cu cei care au afirmat că aceasta este partea lipsă a Uniunii, a Uniunii Europene și am avea nevoie și de un, uh, un backstop, un singur sistem de rezervă pentru cap- piața de capital. Însă cred că Elke vă va spune mai multe detalii în legătură cu această temă. În legătură cu EDIS, acesta este deosebit de important pentru dimensiunea politică a Uniunii Bancare. Fără schema de garantare a depozitelor bancare, cetățenii europeni nu vor avea încredere în momentul în care își vor depune banii vor investi banii uh, la bancă. Um, colegul din Portugalia s-a referit la posibila concentrare a unor, uh, la posibilă apariție a unor bani, bani de dimensiuni prea mari. Totul depinde de situația din, fie, din fiecare țară în parte. În unele state există deja o mare uh, concentrare și nu mai există un spațiu care să permită o concentrare suplimentară. În alte state această concentrare este mai puțin importantă și există posibilitatea unei raționalizări suplimentare și preconizăm că acest lucru se va, va avea loc în anumite state. Dacă conlucrăm îndeaproape cu Digi Competiție pe marginea acestor teme, da, într-adevăr, și avem un rol important din acest punct de vedere, pentru că institu o instituție europeană, europeană discută cu alte instituții europeană, cu Comisia Europeană și anume cu Direcția Generală Competiție, deci putem lucra foarte bine împreună. Trecând acum la întrebarea adresată de membrul uh, Senatului uh, din Cehia, dacă împiedicăm finanțarea uh, din filialelor uh, din alte state membre din, din partea celor sănătoase, noi considerăm că Uniunea Bancară trebuie guvernată printr-o singură autoritate de supraveghere și suntem mândri că în uh, testele de rezistență Autorității Europene pentru Bancare s-au acoperit 70% din activele unei, unei, uh, unei bănci. Noi luăm în considerare mai mult de 70% din activele din Uniunea Bancară, ceea ce este echitabil din punctul de vedere al ponderii statelor mai importante și a celor de mici dimensiuni în legătură cu regulamentul, reglementarea băncilor și cele spuse domnul uh, Vigor, uh, Vigo, declarațiile față de Regatul Unit, nu știu la ce se gândea, nu știu, nu cunosc în detaliu situația din Regatul Unit și poate este un moment uh, oportun pentru a da cuvântul lui Elke. Nu știu dacă ar fi o idee foarte bună să amânăm punerea în aplicare a sistemului um, bail-in pentru că actorii de pe această piață deja s-au obișnuit cu ideea că lucrurile se vor uh, schimba de la 1 ianuarie. Și ne aflăm într-adevăr într-o perioadă de tranziție. Perioadele de tranziție într-adevăr sunt mai dificil de, de depășit, însă am uh, luat măsurile necesare pentru ca această tranziție să fie sigură. Doamna Elke König. În legătură cu uh, comentariile domnului Vicăț, nu aș dori să mă pronunț, însă o să plec de la ultimul punct. Cred că este foarte exagerat să facem o să creăm o legătură între intrarea în, uh, în vigoare a directivei privind redresarea și rezoluția băncilor și criza actuală. Uh, un uh, articol din Financial Times uh, se referea la 12 posibile explicații. Există acum directiva privind redresarea și rezoluția băncilor și noi avem un mandat foarte clar, transpunerea ei. Și mecanismul unic de supraveghere pe lângă mecanismul unic de rezoluție vor schimba peisajul uh, a sectorului bancar din Europa, trebuie să ne asigurăm că acțiunile noastre sunt coerente, că sunt previzibile și că sunt transparente. Deci să spunem, da, există aici o problemă, nu știu, mi se pare că am exagerat. Desigur, trebuie să ne gândim și la situația în care uh, problemele diferă de la un stat membru la altul și că acțiunile noastre trebuie să fie proporționale cu situația reală. Pentru a nu repeta cele spuse de Daniel, a fost amintită această noțiune, dacă cu modificările cadrului de reglementare încurajăm o concentrare de pe piață. Eu nu cred, nu sunt convinsă de acest argument. Desigur, pe o piață sau alta se poate asista la o concentrare, Însă putem spune în același timp că băncile care nu au un model de afaceri durabil, la un moment dat vor trebui să își asume consecințele. Și acest lucru nu înseamnă decât că vom avea bănci solide care, într-adevăr, vor putea finanța activitățile economice. Au fost exprimate câteva comentarii referitoare la Uniunea Bancară, care trebuie să fie deschisă și altor state membre care fac parte din zona euro. Cu toții suntem angajați în acest sens. Este un, stat, este un, este un pas pe care trebuie să-l facă statele, statele membre. Mie mi se pare că Uniunea Bancară are succes dacă chiar și Regatul Unit uh, reflectă la posibilitatea de a face parte. S-au făcut uh, câteva remarci legate de sistemul bancar uh, paralel. Din totdeauna am spus că regulamentul, reglementarea trebuie să fie uh, trans, clară și să nu fie perceput ca fiind arbitrar. Apoi câteva comentarii specifice s-au referit la DGF și investiții în DGF și mă gândesc că ar trebui să existe aceleași reguli ca cele din um, fondul unic de rezoluție. Poate nu este o investiție, nu este o idee prea bună să investești uh, prea mult în entitățile pe care urmează să le protejezi. și sper că legiuitorul se va gândi la toate aceste aspecte. În legătură cu EDIS, întotdeauna am afirmat că Uniunea Bancară are trei piloni și în același timp însă este adevărat că trebuie să începem să armonizăm sistemele naționale de garantare a depozitelor bancare și să vedem cum, in, cum interrelaționează sistemele naționale de garantare a depozitelor cu fondul, fondul de rezoluție a băncilor și revin astfel la un uh, punct important din uh, intervenția lui uh, Daniel. Nu dorim să armonizăm legea, legile care guvernează ins, in, uh, insolvența, însă nu trebuie să ignorăm uh, domeniile uh, unde putem acționa de pe acum, cum ar fi ierarhia cred- creditelor sau uh, ineficiențele persistente în uh, domeniile de reglementare a salvabilității în câteva state membre. Deci mai avem multe teme de acasă pe, pe care trebuie să le facem și nu este vorba de modificări dramatice pe care trebuie să le, să le facem și în ceea ce privește mecanismul uh, backstop-ul pentru fondul uh, de rezoluție. Acordul a fost uh, semnat, cred că trebuie să trecem acum la fapte. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mi se pare că am avut o sesiune extrem de interesantă, au fost amintite puncte, teme foarte importante. Aș dori să-i mulțumesc din nou, din nou lui Daniel Nui și lui Elke Koenig. Sunt de acord cu multe din uh, afirmațiile dumneavoastră. Nu putem fi uh, 100% de acord pe marginea tuturor uh, punctelor. Vom continua însă această dezbatere, însă mă bucură faptul că ați recunoscut faptul că impactul acestora este posibil pe piața instrumentelor 81. Deci mă bucură faptul că se încearcă găsirea unei soluții. Mă bucură de asemenea ce spuse vis-a-vis de finalizarea Uniunii Bancare. Există o procedură legislativă care trebuie să fie uh, respectată, însă atitudinea este pozitivă față de această idee și sunt de acord cu Elke Koenig. Amânarea, amânarea unui instrument legislativ care a intrat în vigoare nu este o idee foarte bună și salut cele spuse uh, față de proporționalitate. vis-a-vis de stabilitatea financiară. Deci, vă mulțumesc amândurora și dau acum cuvântul copreședintelui meu, domnul Farhuian. I would like, uh, on behalf of... Mulțumesc. În numele colegului meu aș dori și eu să mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor din cele două sesiuni pe care le-am avut aici și aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, participanții, pentru cele două runde la care ați fost prezenți, atât participanților din Parlamentele Naționale și, bineînțeles, și celor din Parlamentul European și astfel se încheie această sesiune. Vă mulțumesc!